Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte die Sitzung wieder. Stimați colegi, doresc să reluăm ședința uh, noastră. Um, întâlnirea, reuniunea interparlamentară la nivel de comisii și Acum vom discuta despre o economie ecologică în contextul dezvoltării durabile și al eradicării sărăciei și doresc să-l salut acum din inimă pe cel care este responsabil în cadrul Comisiei uh, Europene de atingerea acestui obiectiv, obiectivul fiind o poziție unitară a europenilor în cadrul summitului Rio Plus 20. Bine ați venit la Comisia Envi a Parlamentului European, Iana Spotocnic. Vă mulțumim pentru că ați acceptat această invitație și nu voi vorbi eu mai mult, ci voi da direct cuvântul domnului comisar, care este vorbitorul principal în această dupămasă și vom proceda ca și înainte de masă. Fiecare vorbitor va avea la dispoziție două minute pentru o intervenție și um, vor lua cuvântul doi uh, deputați naționali urmați de câte un europarlamentar. Domnule comisar, aveți cuvântul. Dragă Matias, îți mulțumesc, dragi membri ai Parlamentelor Naționale, dragi membri ai Parlamentului European. Permiteți-mi să vă spun câteva cuvinte despre evoluția procesului de negociere care ne duce către Rio Plus 20. Mă bucur în mod special um, pentru faptul că pot să iau cuvântul în fața dumneavoastră astăzi, pentru că, după părerea mea, rolul Parlamentului este unul într-adevăr important, dar, până la urmă, uh, rolul parlamentelor va deveni tot mai important. Noi sperăm cu toții că guvern, guvernele vor, își vor lua niște angajamente reale în iunie acest an, dar parlamentele sunt, sunt cele care vor uh, trage la răspunde guvernele și parlamentele sunt cele care trebuie să se asigure că angajamentele vor fi respectate. Mai avem aproximativ trei luni la dispoziție până la întâlnirea la nivel înalt din Rio și mai avem foarte multe lucruri de făcut. În momentul în care vorbesc eu acum, au loc uh, întâlniri informale, de exemplu la New York, care sunt gândite pentru a pregăti această conferință și cred că ați, uh, sunteți la curent cu progresele făcute până acum. Um, acel raport uh, Zero Draft din uh, ianuarie, um, la care a contribuit și Uniunea Europeană. Știți foarte bine care au fost și reacțiile la acest raport, reacții, unele dintre ele critice, care ne arată că ne așteaptă negocieri dificile acest, în acest an. Săptămâna trecută am fost la, în Rio de Janeiro și vă voi prezenta părerea mea uh, despre pregătirea acestor negocieri și vă voi prezenta câteva uh, scenarii posibile, dar în primul rând aș dori să explic în, princip, în principal parlamentelor naționale cum a evoluat poziția europeană și cum și-a creat Comisia Europeană propria abordare înspre o economie ecologică în Europa. Acest concept al unei economii ecologice nu este un concept nou în Europa. În momentul în care am fost audiat pentru a fi numit uh, comisar pentru mediu în urmă cu doi ani, m-am referit la acest domeniu, la economie ecologică, ca fiind unul din cei trei piloni pe care îi voi uh, urmări în mandatul meu. Pe atunci nu am folosit conceptul de economie ecologică, ci de folosire eficientă a resurselor, a resurselor și în ultimii ani folosirea eficientă a resurselor a devenit o inițiativă uh, emblematică în cadrul strategiei Uniunii Europeană 2020. Cred că ar trebui să citiți această inițiativă emblematică sau foaia de parcurs pe care am adoptat-o în septembrie anul trecut, o foaie de parcurs înspre o uh, folosire eficientă a resurselor. Foaia de parcurs care se află la dispoziție în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene. Obiectivul nostru este să uh, decuplăm folosirea resurselor de creștere economică. Pentru acest lucru am avea nevoie de mai mult decât o abordare legislativă, ci avem nevoie de o modificare a comportamentului producătorilor și consumatorilor. Și pentru acest lucru am avea nevoie de o abordare cuprinzătoare peste în toate domeniile relevante și îndeoseb implicarea sectorului privat. Majoritatea acestor politici sunt însă în mâinile uh, guvernelor naționale. Tocmai de aceea semestrul european în, uh, în cadrul strategiei 2020 și uh, planurile naționale de reformă sunt elemente atât de importante acestei strategii. Aș face un apel reprezentanților parlamentelor naționale prezenți astăzi aici să monitorizeze îndeaproape acțiunile propriilor guverne ca răspuns la uh, raportul anual de creștere al Comisiei. Pentru anul 2012, de exemplu, am cerut uh, eliminarea, renunțarea la, subvențiilor, uh, la subvențiile care au efecte negative asupra, asupra mediului înconjurător. Foaia de parcurs a Comisiei uh, este poate o abordare europeană, dar problema cu care ne confruntăm este una globale și tendințele, mega tendințele globale um, fac necesară o folosire eficientă a resurselor. Și acest lucru este adevărat atât pentru statele care au la dispoziție multe resurse, cât și pentru statele care au la dispoziție mai puține resurse. Știm foarte bine că până în anul 2050 vom, pe planeta noastră va, va exista o populație de 9 miliarde de oameni. Se Uh, preconizează că până în anul 2030 uh, clasa de mijloc va primi un număr suplimentar de 3 miliarde de oameni. Acest lucru este, foarte, este o veste foarte bună pentru creșterea standardelor de viață. Este o veste bună pentru um, întreprinderi care vor avea o, o, o, o cerere mai mare, dar ca urmare a acestei uh, presiuni a cererii, se va exercita uh, o presiune și asupra posibilității noastre de a crește din punct de vedere economic. Vom avea nevoie de trei ori mai multe resurse, 140 de miliarde de tone în fiecare an până în anul 2040. Cererea pentru alimente uh, se preconizează că va crește cu 70%, dar deja astăzi 60% din uh, ecosistemele noastre care uh, Um, susțin aceste resurse se află într-o stare de degradare și fără uh, o folosire eficientă a, resurse, a resurselor până în anul 2040 vom avea nevoie de resurse cu 40% mai mari de apă decât resursele existente și această creștere a consumului va fi de uh, câteva sute ori mai mare decât creșterea consumului înregistrată în urma primei revoluții industriale din Europa. Populația Chinei de astăzi este de 100 de ori mai mare decât uh, populația Regatului Unit, unit în momentul în care a trecut prin Revoluția Industrială, în epoca modernă. Și China va ajunge la uh, rate de creștere anuale uh, pentru care Regatul Unit a avut nevoie de sute de ani pentru a le atinge. Deci șocul va fi de, mii de, de câteva mii de ori mai mare decât șocul uh, Revoluției Industriale. Noua clasă de mijloc va uh, reprezenta, va duce la presiuni și ne va du uh, reprezintă îngrijorări pentru noi toți. Toate statele, indiferent de uh, stadiul de dezvoltare, trebuie să se pregătească pentru această situație. Din păcate, acest mesaj este un mesaj care nu este bine înțeles de către toți partenerii noștri de negocieri și în decursul următoarelor luni, prima provocare cu care ne vom confrunta va fi să explicăm această logică și să depășim ideea actuală cum că ar exista uh, motive ascunse în spatele acestei economii ecologice. Am auzit tot felul de teorii de uh, conspirație că ar fi vorba de o încercare a statelor bogate de a limita creșterea economică în celelalte părți a lumii sau să recurgă la un protecționism ecologic. Există și o altă, o, trebuie să ne concentrăm și pe o altă idee greșită, faptul că concentrarea pe economie, pe economie ecologică se află în competiție cu alte domenii. După părerea mea, o economie ecologică inclusivă poate fi unul dintre cele mai importante vehicule pentru a ajunge la o dezvoltare durabilă, nu doar în Europa, ci peste tot în lume. Și când spun dezvoltare durabilă, mă gândesc la uh, Um, aspectele sociale, economice și de mediu. M-aș bucura dacă dumneavoastră m-ați ajuta să transmitem acest mesaj cu fiecare ocazie pe care o veți avea în, în următoarele luni, în întâlnirile dumneavoastră și în toate ocaziile pe care le veți avea. Și acum permiteți-mi să mă concentrez asupra stabilirii poziției Uniunii Europene pentru summitul de la Rio. La începutul acestei luni, șefii de stat la Consiliul European au adoptat concluzii foarte clare conform cărora ar trebui să ne îndreptăm înspre obiective operaționale și acțiuni concrete la nivel național și la nivel internațional în cadrul unui calendar uh, stabilit. Acest lucru înseamnă că ministrii de mediu au primit un uh, mandat clar la întâlnirea care a avut loc în urmă cu 10 zile și uh, în cadrul acestei întâlniri au identificat zonele în care trebuie uh, identificate aceste obiective. Au cerut Comisiei să facă propuneri în cinci zone principale. Putem să ne referim la acestea ca pilonii vieții, energie sustenabilă, uh, resursele de apă și uh, folosirea lor eficientă, degradarea ecosistemelor, um, ecosisteme marine și oceane și un aspect orizontal care se referă la, la, folo- la folosirea eficientă a resurselor și, în mod deosebit, gestionarea adecvată a deșeurilor. S-a spus foarte clar că toate acestea ar trebui să aibă loc în contextul contribuției pe care o economie ecologică poate aduce uh, unei dezvoltări durabile și combaterii sărăciei. Aceste concluzii reprezintă, uh, sunt cele pe care le vom urmări în Uh, lunile care urmează. Acum lucrăm la dezvoltarea unor obiective operaționale în aceste cinci zone identificate de ministrii de mediu. Desigur, va trebui să ținem cont de uh, prioritățile celorlalți partenerilor noștri de negociere, dar vom argumenta că în sensul următor, dacă ne ocupăm de aceste cinci zone, atunci ne vom ocupa de majoritatea activ- activităților umane și necesităților uh, umane. Vom ține seama de combaterea sărăciei, de siguranța alimentară, de situația urbană și așa mai De exemplu, este foarte clar că uh, energia, apa și folosirea pământului sunt cruciale pentru combaterea sărăciei, pentru că milioane de oameni depind de ecosisteme, cum sunt pădurile și alte ecosisteme, uh, și foarte importante sunt uh, în acest uh, context măsurile de combatere a degradării solurilor. Și dacă aveți întrebări, um, vă voi răspunde în detaliu. Doresc să să subliniez un aspect aici. Rio Plus 20 este o conferință glo- globală și nu toți partenerii, partenerii noștri sunt de acord cu ambițiile Uniunii Europene. Noi lucrăm din greu pentru a atinge obiectivul ambițios care, după părerea noastră, este, nevoie, este necesar pentru lume, dar acest lucru nu, nu reprezintă o garanție. Și cum se împacă acest lucru cu uh, conceptul obiectivelor unei dezvoltări durabile? După cum știți foarte bine, aceste obiective de dezvoltare <laughs> durabilă au fost uh, amintite în urmă cu câteva luni de Columbia și Guatemala. Este vorba de un concept care se bucură de un sprijin tot mai larg pe plan internațional, inclusiv din partea Braziliei. Și aș dori să spun câteva lucruri despre cum ar trebui uh, dezvoltate aceste Uh, obiective. În primul rând, ar trebui să pună la la dispoziția noastră un cadru uh, dincolo de uh, summitul din, din acest an care să se ocupe de provocări într-un mod cuprinzător, să, să ne bazim pe, pe Agenda 21 și pe planul de acțiune Johannesburg pentru a avea mixul necesar de măsuri uh, pentru atingerea unor soluții durabile. În al doilea rând, uh, aceste obiective ar trebui să fie consecvente cu obiectivele legate de o economie ecologică și, în final, ar trebui să fie coordonate și să fie coerente cu procesul de revizuire a obiectivelor mileniului și nu ar trebui să devieze eforturile de îndeplinire a obiectivelor mileniului până în anul 2015. Deci dacă există o diferență clară între obiectivele mileniului și obiectivele de dezvoltare durabilă, Obiectivele mileniului sunt predominante pentru țările în curs de dezvoltare, pe când uh, obiectivele pentru o dezvoltare durabilă sunt valabile pentru toate statele, indiferent de gradul lor de dezvoltare. În final, um, abordarea și colaborarea cu celelalte parteneri. Noi am analizat situația partenerilor noștri, începând cu Brazilia, de exemplu, pentru a vedea care sunt punctele comune pe care putem Uh, să ne construim uh, alianțele viitoare. Poziția actorilor cheie de pe alte continente trebuie să fie înțeleasă foarte bine și, dacă este posibil, obiectivul Uniunii Europene ar fi să deschidă într-un mod gradual un proces multipolar de negociere în cadrul căruia să împărtășim uh, interese specifice și să căutăm o convergență în funcție de uh, diferitele regiuni și state. Vom încerca uh, să ne bazăm pe procesul recent la care am ajuns la Nagoya și la Durban, să ajungem la un proces mai deschis. Știm deja că unele state au uh, îngrijorări puternice față de conceptul economiei ecologice. Îngrijorările respective gravitează în jurul riscului de a se ajunge la un protecționism ecologic, la uh, impunerea unor noi uh, Uh, bariere care să uh, influențeze ecosistemele. Ce este încurajator este însă nivelul de înțelegere și de convergență existent între Uniunea Africană și Uniunea Europeană în jurul conceptului de economie uh, ecologică. Acest lucru este încurajator mai ales pentru că majoritatea sau multe dintre statele care se află într-o situație vulnerabilă se regăsesc în această regiune. Când am discutat nu mai știu exact unde a fost, cred că în Kenya, cu partenerii noștri, în uh, timpul uh, unei conferințe din uh, Nairobi, despre un fel de strategie de supraviețuire. Există și îngrijorări puternice despre, în legătură cu uh, mobilizarea unor uh, fonduri suficiente care să permită trans, uh, tranziția înspre o economie ecologică în țările în curs de dezvoltare. Trebuie să răspundem acestor uh, îngrijorări într-un mod adecvat. Doar așa vom putea ajunge la o convergență pe plan internațional, împreună cu grupul sta- state, celor 77 de state și împreună cu China. Pentru aceasta, însă, Uniunea Europeană trebuie să facă eforturi suplimentare de comunicare uh, cu partenerii noștri înaintea conferinței de la Rio. Desigur, da, am avut deja mai multe întâlniri bilaterale cu mai mulți miniștri din diferite state importante. S-a întâmplat acest lucru la uh, New York uh, și în plus am spus deja că am vizitat Brazilia săptămâna trecută și acum voi iniția a doua fază de uh, comunicare, să, tra- um, să transmitem mesaje de politici mult mai concrete uh, partenerilor noștri cheie. În același timp, Vom fi foarte atenți să demonstrăm, să arătăm că Uni- Uniunea Europeană are capacitatea de a asculta, de a reacționa într-un mod pozitiv și are capacitatea să se adapteze, pentru că doar așa putem ajunge la un succes comun. Aș dori să subliniez cât de importantă este participarea uh, sectorului uh, privat, întreprinderilor, uh, participarea societății civile la summitul de la Rio și în situația de după acest summit. Doar așa există oportunitățile necesare pentru a crea prosperitate și locurile de muncă la fața locului și doar așa putem asigura transferul tehnologic. Acesta este un alt motiv important pentru a avea obiective clare la uh, summitul de la Rio, pentru că doar așa vom transmite mesaje clare sectorului privat în legătură cu planificarea viitoare a afacerilor, În ceea ce privește societatea civilă, Uniunea Europeană își dorește o punere în aplicare puternică a principiului accesului la informații, participarea publicului și accesul la uh, justiție pe chestiuni de mediu. Mobilizarea societății civile este importantă și pentru a ne asigura că dimensiunea socială a dezvoltării durabile nu este uitată. Acestea fiind spuse, am auzit deja faptul că grupuri din societatea civilă și uh, poate chiar parlamente din statele în curs de dezvoltare au îngrijorări uh, în legătură și cu economia ecologică. Acest lucru se întâmplă, de exemplu, în Brazilia și în alte state din America Latină. Drept urmare, Parlamentul European are acum această oportunitate uh, și parlamentele naționale au această oportunitate sau Comitetul Regiunilor să intre într-un dialog cu Partenerii lor și să explice care sunt interesele comune în dezvoltarea uh, unei economii uh, ecologice. Doamnelor și domnilor, mesajul nostru comun ar trebui să fie următorul. Abordarea noastră și viziunea noastră asupra economiei ecologi- ecologice ține seama de aspecte sociale, de aspecte de mediu și acest lucru reprezintă o oportunitate pentru toate statele, indiferent de starea lor de dezvoltare trebuie să promovăm o agendă pozitivă și economia ecologică trebuie să fie un instrument pentru a promova o dezvoltare dura- durabilă care să țină seama de toate aspectele relevante și poate ajuta la combaterea și la eradicarea sărăciei și la asigurarea siguranței alimentare. Summitul uh, Rio din 1992 a fost unul foarte optimist. A fost un summit care a considerat că planeta poate deveni un loc mai bun. În uh, Rio 2012 nu vom putea ignora uh, criza severă economică cu care ne confruntăm. În același timp, nu putem ignora unele fapte uh, care rezultă în urma faptului că noi înțelegem mai bine provocările cu care ne confruntăm. Aceste provocări sunt provocările care urmează să ne unească pe toi în Rio și chiar dacă atmosfera va fi una mai puțin optimistă de această dată, nevoia este mai mare ca planeta noastră să devină un loc mai bun pentru noi toți. Pur și simplu nu, putem, nu ne putem permite să ratăm această oportunitate. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, Ionas Potocnic. Noi astăzi ne-am întâlnit cu toții uh, tocmai pentru a îmbunătăți viața tuturor care trăiesc pe această planetă, indiferent uh, unde se află ei. Um, sunt prezenți uh, colegi din 20 de state membre și foarte mulți și-au exprimat dorința de a interveni. Colegilor din parlamentelor naționale doresc să, să le spun că trebuie să completeze acele formulare, formulare care vor fi apoi colectate și colegilor din Parlamentul European, ei știu foarte uh, bine care este procedura pentru a interveni. Din Malta, uh, domnul Brincard dorește să intervină acum. Vă rog. Thank you, Mr. Chair. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Mă voi axa și eu pe economia ecologică. Dacă vrem să evităm aspectele negative și frustrările negocierilor climatice și dacă ne dorim să îndeplinim niște rezultate, trebuie să creăm un drum către economia ecologică și o foaie de parcurs la nivel multilateral, la nivel regional, precum și la nivel național. Trebuie să vedem cum putem răspunde la nevoile locale și cum putem acționa cel mai bine. Nu mai putem alege între o economie în creștere și o planetă uh, ecologică. Uh, creșterea și ecologia trebuie să meargă împreună. Și aici uh, toate sectoarele au un rol important de jucat. Avem nevoie uh, de politici eficiente uh, posibil de implementat. Și în acest scop, tranziția către o economie ecologică va reuși prin intermediul unor indicatori solizi care să măsoare datele disponibile care arată progresul făcut și ceea ce n-a mai rămas de îndeplinit. Din punctul meu de vedere, nu există nicio rețetă miracol pentru creșterea ecologică aceasta trebuie să fie adaptată la nevoile țărilor. În același timp, însă, există niște principii de bază și o platformă comună cu care trebuie cu toții să fim de acord, în principiu, oricare ar fi diferențele dintre țări și dintre regiuni. În concluzie, cred că trebuie să rezumăm și să simplificăm mesajul nostru către societate uh, mesaj transmis de grupul de acțiune la nivel înalt al ONU. Altfel, nu se poate aștepta niciun fel de angajament ferm. Și în cele din urmă, fără o guvernanță bună, dezvoltarea durabilă nu poate să reușească la niciun nivel, fie că e vorba de nivelul național, local sau nivelul companiilor private. Mulțumesc! Acum din România, reprezentantul uh, PPE din Parlamentul României. Mulțumesc! Ah. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Aș profita de ocazie să urez, uh, să salut colegii din Parlamentul European și din Parlamentele Naționale și să le urez mult succes în uh, combaterea problemelor legate de recesiunea economică pentru că procesul de negociere premergător conferinței Rio plus 20, după cum s-a mai spus aici, este unul deosebit de dificil și România are o experiență destul de tristă în problema negocierilor, chiar la nivel european. După cum știți, România, o țară cu o deschidere totală către tot ce este european, către colaborare, renunțând de multe ori la uh, renunțând chiar la protejarea economiei naționale, a manifestat o deschidere totală, totuși uh, un partid politic dintr-o țară europeană pe criterii electorale a putut să blocheze intrarea României, accesul României la spațiul Schengen. De aceea, de multe ori suntem pesimiști cu aceste negocieri, dar uh, sperăm totuși că aici vor avea mai mult succes. Noi credem că proiectul zero poate fi îmbunătățit dacă se va avea în vedere și experiența Uh, uh, sesiunilor Comisiei ONU pentru Dezvoltare Durabilă și a Programului Național, uh, Națiunilor Unite pentru Mediu. Succesul celei de-a 19-a sesiune a Comisiei ONU pentru Dezvoltare Durabilă, desfășurată sub președinția română în mai 2011, era așteptat de toată comunitatea internațională ca input valoros pentru Rio Plus 20 în cadrul decenal al programelor privind consumul și producția durabilă, acestea reprezentând structura pe care se poate construi o economie verde. Totuși, uh, documentul final nu a, fost, nu a putut fi adoptat unui amendament referitor la dreptul popoarelor la autodeterminare, în special al popoarelor care trăiesc sub dominație străină. Uh, în ce privește propunerea privind țintele dezvoltării durabile, aceasta ar putea contribui la progresul în domeniu doar alături de elementele privind economia verde în contextul dezvoltării durabile și al eradicării sărăciei și cadrul instituțional pentru dezvoltarea durabilă. Eh, țintele dezvoltării durabile ar trebui să fie universale, limitate numeric și ușor de comunicat, să nu, să nu afecteze evoluția obiectivelor dezvoltării mileniului și să vizeze cadrul de dezvoltare post-2015. În raport cu evenimentul Rio Plus 20, țintele dezvoltării durabile ar trebui abordate ca făcând parte din contextul dezvoltării durabile după 2015, ele, deve, ele venind în completarea obiectivelor dezvoltării mileniului și nu substituindu-le pe acestea. Încă, o, uh, încă un singur lucru aș vrea să vă spun. România va avansa pentru a fi inclusă în documentul final al conferinței Rio plus 20 următoarele două propuneri susținute de domnul Laslo Borbei, ministrul mediului și pădurilor, în cadrul Consiliului de Mediu al Uniunii Europene din 9 martie 2012. Civilizația rurală durabilă, ca model viabil de comunitate durabilă, având ca finalitate crearea comunităților durabile, în concordanță cu obiectivul central al strategiei Uniunii Europene pentru dezvoltare durabilă și al specificului național atât al României cât și al altor state membre ONU. Și doi, recunoașterea importanței fundamentale a tehnologiei spațiale, care permite în baza datelor și informațiilor geospațiale decidenților de la nivel uh, global, regional și național planificarea și implementarea acțiunilor care vizează dezvoltarea durabilă și utilizarea resurselor naturale existente, susținând astfel mai eficient eforturile pentru dezvoltarea tuturor țărilor și regiunilor din lume. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Acum are cuvântul colegul nostru Gerbrandin, care este șeful delegației Partidului uh, Parlamentului European care va merge la Rio. Vă rog. BMW. Vă mulțumesc, domnule președinte. Toată lumea știe că BMW-urile sunt niște mașini foarte răspândite, sunt bine cunoscute din cauza că sunt mașini rapide, și oamenii le cumpără pentru că le place viteza și în plus le place să se uh, laude cu aceste mașini. Dar uitați-vă și la uh, publicitatea care se face pentru mașinile uh, BMW. Nu se vorbește despre cât de repede pot să circule aceste mașini, cu ce viteză, ci se vorbește despre consumul de combustibil și de emisiile reduse de dioxid de carbon. Și pentru mine este un exemplu tipic al uh, revoluției industriale uh, a cărei martor suntem acum. E, zi de zi suntem martorii acestei evoluții către o economie mai ecologică vom face afaceri în mod sustenabil pe viitor sau nu vom face afaceri deloc. Deci, cum spuneam, este realitatea economică. De aceea, mi se pare că este deosebit de important pentru noi, europeni, dacă vrem să fim mai competitivi, atunci să avem o producție mai sustenabilă. Și la nivel mondial, acest lucru înseamnă că trebuie să pregătim lumea pentru această nouă revoluție industrială. Domnul comisar Potocnic a vorbit despre explozia prețurilor la resurse și la alimente și că acestea ar fi motivațiile, principalele motivații ale ecologizării economiei. Eu cred că la summitul de la Rio trebuie să convingem țările în dezvoltare că o creștere ecologică nu este așa numai un slogan al Occidentului, ci că este singura cale uh, către viitor, este singurul mod de a obține rate de creștere sustenabile. Și dacă tot vorbim despre rezultatul acestui summit uh, Rio 20 Plus, cred că dacă vom putea să convingem țările în curs de dezvoltare de acest lucru, vom fi făcut mult mai multe decât uh, dacă unii lideri își vor pune semnătura în uh, josul unui document. Pentru mine acesta este principalul obiectiv la Rio. În sfârșit, uh, Domnule președinte, am plecat de la întâlnirea de azi dimineață cu o senzație foarte plăcută. Am uh, avut sentimentul că și membrii Parlamentelor Naționale și europarlamentarii uh, împărtășeau un consens. Și mi-ar părea rău dacă atunci când se încheie reuniunea de astăzi, uh, ne mulțumim numai cu niște amintiri frumoase și nu vom profita de posibilitatea pe care o avem noi în calitate de legislatori să ne unim forțele și să pregătim ceva concret pentru reuniunea de la Rio. Vreau să vreau, vreau să vă convin că merită să faceți parte din această rețea de legislatori din domeniul uh, um, protecției mediului înconjurător, această rețea GLOB, și astfel cred că vom putea să avem mai multă influență pe lângă uh, guvernele noastre. Mulțumesc domnului Gerbrandi. Acum are cuvântul colegul Adamo, pe care îl cunoaștem de foarte mult timp. Dumnealui a fost coordonator în, pentru grupul politic GUE în urmă cu câțiva ani. Aveți două minute la dispoziție. Vă mulțumesc și vreau să mulțumesc și domnului comisar pentru discursul său introductiv concluzia dumnealui a fost cât se poate de optimistă. Vreau să adresez uh, mulțumiri și colegului de la prezidiu care a vorbit despre uh, autoturismele uh, BMW. Da, evident că trebuie să putem să vindem și să cumpărăm mașini, pentru că altfel nu mai putem circula. Da, uh, Evident că atunci când uh, se fac uh, ce reclamă la autoturisme în ziua de azi, nu se mai vorbește despre viteza uh, cu care circulă, ci despre consumul redus de combustibil și de emisiile scăzute de dioxid de carbon. Dar să trecem acum la lucruri serioase. Eu cred că majoritatea oamenilor din țările sărace își doresc să se dezvolte cât mai repede cu putință. Dar nu trebuie să uităm de protecția mediului înconjurător, pentru că întotdeauna consecințele sunt mult mai grave decât cele pe care le vedem uh, imediat atunci când nu salvgardăm, nu protejăm suficient de bine mediul înconjurător. Deci, după părerea mea, cred că la nivel internațional ar trebui să existe o inițiativă serioasă pentru a promova economia verde, economia ecologică. Deci și după ce va avea loc conferința de la Rio, dezvoltare sustenabilă, da, lupta împotriva sărăciei. Avem nevoie de o acțiune decisivă la nivel internațional, cu obiective clare, cu un calendar pentru realizarea lor ceea ce va însemna progres realizat în toate sectoarele. Deci, la următoarea conferință de la Rio, Rio 2, ar trebui să existe un acord asupra unei foi de parcurs care să includă acțiuni comune la nivel internațional pentru a ecologiza economia. Obiective care să reprezintă adevărate sinergii, care să uh, permită o adevărată coordonare, să se ia, cum spuneam, inițiative în vederea dezvoltării sustenabile. Și acestea ar trebui să aibă un caracter bine definit. Și trebuie să ne gândim și la obiectivele mileniului. Acestea nu trebuie să fie lăsate uitării. Chiar dacă întreprindem noi acțiuni în vederea dezvoltării durabile, încă o dată nu trebuie să neglijăm uh, obiectivele mileniului care încă nu au fost pe deplin atinse. Trebuie să ne gândim la cetățeni, la societate și cred că ele trebuie să se afle în centrul tuturor măsurilor pe care le iau uh, politicienii din lume ca să uh, radice, uh, radice foametea și sărăcia. Fidalgo. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Fidalgo din partea Parlamentului Spaniol. Vă rog, două minute. E, eh, reitera. Mulțumesc. Vreau să reiau ideea pe care au susținut-o majoritate a propunerilor și rezoluțiilor formulate de către Parlamentul European și chiar și de uh, Organizația Națiunilor Unite. În această dimineață am spus că în timpul unei perioade de criză economică există multe riscuri, dar există și oportunități. Acum este momentul să ne hotărâm să ne modificăm modelul economic. În Spania am putut să vedem pe propria piele cât te costă să ai un sistem economic non-sustenabil. Și ar trebui ca și alții să învețe din uh, experiența noastră nefericită. Dacă nu ai uh, uh, o politică suficient de ecologică, nu poți să beneficiezi de pe urma uh, tuturor avantajelor, pentru că atunci când ai uh, o, o politică îndreptată către protecția mediului înconjurător, ai oportunități de creare de locuri de muncă datorită infrastructurilor, datorită uh, tot ceea ce ține de reciclare, de energiile regenerabile, de gestionarea deșeurilor, de epurarea uh, um, apelor și tratamentul apelor uzate, de uh, biomasă, de menținerea ecosistemelor în zonele rurale. Tot atâtea aspecte, tot atâtea domenii, cum spuneam, unde există un mare potențial de dezvoltare și de creare de locuri de muncă. Și atunci când vorbim despre reformele la nivel comunitar, cea a politicii agricole comune, cea a politicii comune de pescuit și așa mai departe, trebuie să avem în vedere aspectul durabilității sociale. Când vorbim despre agricultură și prețurile produselor agricole, este evident că trebuie să intervenim. Producătorii de multe ori abia supraviețuiesc. Ei nu uh, reușesc să-și acopere costurile de producție din uh, costurile de, din prețul de comercializare. Există multe inegalități în Uniunea Europeană, nu trebuie să ne uităm numai dincolo de frontierele noastre. Există multe regiuni europene care au nevoie de solidaritate, care trebuie să se concentreze pe lupta împotriva inegalităților și asta din cauza că au un nivel de viață destul de scăzut. Noi, europenii, avem datoria să luptăm împotriva inegalităților în uh, Uniunea noastră. Vă mulțumesc, doamna Antonescu, are cuvântul. Vreau și eu să-mi exprim satisfacția că avem această întâlnire astăzi cu colegii noștri din uh, Parlamentele Naționale, pentru că până la urmă uh, suntem împreună responsabili de susținerea și transmiterea acestor, uh, de transmiterea acestor mesaje la nivel național. S-a spus de multe ori pe parcursul uh, acestei întâlniri uh, că este nevoie ca politicile de uh, dezvoltare durabile să fie mult mai susținute, să li se imprime un, rând, un ritm mai dinamic, pentru că progresele sunt foarte lente. Sigur, vom avea la Rio un angajament înnoit în ceea ce privește dezvoltarea durabilă și cred și eu că este nevoie să se stabilească obiective concrete, modalități de evaluare și monitorizare și calendare concrete. Ceea ce este esențial este uh, consolidarea legăturii dintre mediu, dintre agenda economică și agenda socială și mai ales, așa cum foarte bine a spus domnul uh, comisar în prezentare, uh, să decuplăm creșterea economică de utilizarea resurselor și de degradarea mediului. Și aș face câteva observații. Cred că economia verde are șanse de reușită numai cu implicarea sectorului privat, și cu oferirea de stimul agenților economici și crearea de condiții pentru stimularea uh, piețelor și investițiilor. Uh, ar trebui să reprezinte obiective pentru noi eliminarea subvențiilor uh, care sunt dăunătoare mediului. Trebuie să dăm o atenție foarte mare ecologizării agriculturii și, în egală măsură, trebuie să folosim instrumentele de reglementare, pentru că un cadru de reglementare clar și fiabil este esențial pentru activitatea agenților economici dacă dorim uh, orientarea activității acestora către o creștere ecologică. Uh, avem nevoie de includerea elementelor de mediu în negocierile comerciale internaționale și avem nevoie, nevoie de uh, finanțare mai inteligentă. Avem nevoie de instrumente de finanțare inovatoare, de parteneriate public-private, iar pentru țările sărace este esențial să, ca acestea să aibă acces la forme inovatoare de finanțare pentru a compensa deficitul de fonduri cu care se confruntă. Și în final aș vrea să spun că orice instrument de reglementare va avea succes numai dacă este combinat cu informarea și cu educația. Și mă refer în primul rând la tineri. Avem nevoie de programe de educare și de formare și de promovare de noi competențe. Cred că sunt factori care vor genera efecte pozitive și care se vor multiplica la nivel social. Mulțumesc! Vielen Dank, Frau Antonescu. Jetzt folgt Valley aus. Vă mulțumesc, doamna Antonescu. Acum are cuvântul doamna Walei din Regatul Unit. Vă mulțumesc. Eu am dorit să spun câteva cuvinte despre economia ecologică și despre cât de important este să implicăm uh, sectorul privat în această perioadă până la summitul de la uh, uh, Rio. Aș dori să întreb Comisia Europeană dacă nu ar putea să organizeze niște evenimente înainte acestei conferințe de la Rio, evenimente la care să participe oamenii de afaceri din uh, Europa și în care să se dea exemple despre uh, exemple concrete în legătură cu folosirea eficientă a resurselor, pentru că există foarte multe exemple în Europa în acest punct de vedere. Indiferent că este vorba de BMW, de, de firma, de compania BMW sau de alte companii, um, o folosire eficientă a resurselor este un lucru bun nu doar din punct de vedere al competiției, competitivității. Ar fi foarte bine dacă toți cei care participă la inițiativa Globe ar atrage și mai mulți colegi uh, pentru a participa la această inițiativă pentru că aceasta este o, o posibilitate pentru parlamentele naționale să se implice în redactarea acestei uh, agende, pentru că, până la urmă, parlamentele naționale sunt cele care, după această conferință, vor trebui să adopte legislația um, uh, re, um, relevantă. Poate unii, unii dintre dumneavoastră vă mai aduceți aminte de cântecul lui Bob Dylan, Hard Rain, și există o expoziție acum uh, Um, și în contextul în care discutăm despre educație, cred, cred că trebuie să găsim o posibilitate să câștigăm nu doar mințile oamenilor, cât și inimile oamenilor pentru aceste idei. deci dacă cumva Uniunea Europeană ar putea să uh, promoveze aceste proiecte hard rain peste tot uh, pe glob într-un, într-o modalitate neoficială pentru a arăta oamenilor de fapt despre ce discutăm și de ce trebuie să acționăm acum, eu aș fi foarte mulțumită. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Oalei. Acum urmează un coleg din Spania, domnul Aparici. Vă rog, aveți cuvântul. Buenas tardes. Eh, no repetiré la intervención de, de la mañana. Bună ziua. Nu voi repeta lucrurile pe care le-am spus în această dimineață, pentru că, în general, noi sprijinim proiectul de rezoluție care a fost prezentat și acest lucru este valabil și pentru tema discuției din această după masă. Aș dori totuși să subliniez uh, câteva lucruri din această rezoluție care, după părerea mea, trebuie subliniată și trebuie clarificată puțin mai mult. Resursele, apa și deșeurile sunt aspecte foarte importante. Resursele de apă sunt importante nu doar din punctul de vedere al folosirii lor optime, dar și din punctul de vedere al procesului de degradare prin care trece această resursă, apa. Din punctul meu de vedere, din rezoluție lipsește un, o claritate din acest punct de vedere în legătură cu um, um, în legătură cu pericolul la care sunt supuse, la care este supusă pânza de apă freatică, mai ales în uh, zonele um, de coastă, pericolul de a fi infiltrate de, uh, de săruri. Legăturile între uh, bazinele de apă sunt foarte importante în cadrul uh, Uniunii Europene pentru că doar așa ne putem asigura că există o cooperare între uh, diferitele regiuni ale Uniunii Europene. În plus, trebuie să ne asigurăm că producem tot mai puțin uh, deșeuri, iar din punctul de vedere al energiei, trebuie să avem pe de parte folosire eficientă a energiei acest lucru poate, se poate face prin tehnologii noi, dar și prin uh, procese de reciclare. În plus, ar trebui să introducem un concept care să promoveze uh, energia, consumul de energie prin intermediul unor tehnologii performante. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Are cuvântul acum colega noastră Judith Merkis. Două minute, vă rog. Dank u wel, voorzitter. Commissaris, uh, uh, wat uh, fijn u hier weer te zien. We hebben elkaar... Vă mulțumesc, domnule președinte, și mă bucură, domnule comisar, faptul că vă revăd din nou. Am discutat cu dumneavoastră foarte multe uh, teme. Uh, am discutat, de exemplu, și uh, această teorie a Uh, dispariție complete a deșeurilor. Și am, aș dori să vă întreb um, ce considerați dumneavoastră că se va discuta la Rio în legătură cu această temă. Cred că Uniunea Europeană are șansa să își exprime foarte clar poziția uh, la Rio pentru că strategia legată de materiile primele a Uniunii Europene este importantă pentru că se bazează foarte mult pe, pe procese de reciclare. O altă temă despre care am discutat până acum este interzicerea gropilor de gunoi. Este vorba tot de o temă legată de gestionarea deșeurilor, în contextul în care materiile prime devin tot mai scumpe și um, gropile de gunoi pot să devină uh, un avantaj foarte mare. Cu toate acestea, noi uh, producem foarte multe deșeuri, deșeuri care sunt, transformate, uh, sunt transportate uneori în um, țările mai puțin dezvoltate, în loc să ne gândim la tehnologii care să recicleze tot mai multe materii. Eu aștept cu nerăbdare conferința de la Rio, pentru că mă gândesc la progresele realizate în urma conferinței care a avut loc în urmă cu 20 de ani și, după părerea mea, cred că uh, nu ar trebui să permitem ca această conferință să fie o conferință uh, obișnuită ca oricare altă conferință. Cred că cel mai important lucru este să găsim cu toții un numitor comun, să existe consultări uh, reciproce și să avem o abordare delicată față de această uh, temă. Și, după cum au spus mai mulți colegi, această inițiativă Globe este o inițiativă foarte bună. Mulțumesc acum uh, din Parlamentul Belgiei. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă spun că comisia noastră a privit uh, prima dată cu îngrijorare conceptul de economie ecologică, gândindu-ne că acest concept ar fi putut să slăbească cumva ideea de dezvoltare durabilă. Uh, dacă economie ecologică înseamnă niște BMW-uri care consumă mai puțin uh, carburant și emit mai puțin CO2, atunci asta intră cumva în contradictoriu cu ceea ce spunea Uh, comisarul despre decuplarea. Și este o problemă pe care nu am rezolvat-o nici în economiile noastre, nici în economiile țărilor în curs de dezvoltare. În textul nostru de rezoluție, economia ecologică este privită ca o economie în ansamblul ei care funcționează în condițiile durabilității în materie de biodiversitate, de uh, conservare a serviciilor bio uh, și ecosistemice și de conservare a resurselor. Deci, dezvoltarea durabilă este ceva care merge mult mai departe de economia ecologică și dacă privim lucrurile numai dintr-o perspectivă economică, ne temem că acest concept de dezvoltare durabilă ar putea să fie slăbit, așa cum îl cunoaștem noi de 20 de ani. Și aș dori să subliniez două puncte care se regăsesc în rezoluția noastră, punctul referitor la energie. Am uh, insistat asupra acestui punct, constatând tensiunile legate de exploatările petroliere și tendințele anumitor țări și anumitor societăți să se uh, orienteze către zone din ce în ce mai fragile pentru a extrage petrol. Ca urmare, am ținut foarte mult să spunem că la conferința de la Rio ar trebui să existe o descurajare a tuturor exploatărilor petroliere uh, marine și în zonele mm, uh, fragile, cum este zona arctică sau zona ecuatorului sau țării la care ținem foarte mult, cum este Congo. Rezoluția Parlamentului Belgian susține o retragere progresivă mm, din uh, uh, domeniul nuclear și o diversificare a uh, surselor de energie. Din punctul nostru de vedere, energia nucleară nu face parte din economia verde. De asemenea, facem trimiteri repetate la raportul delegatului privind uh, privind dezvoltarea durabilă din partea Națiunilor Unite și care s-a referit la caracterul rural al practicilor uh, accesibile pentru toți um, exploatatorii agricoli. De asemenea, așteptăm uh, și o reformă a sistemelor alimentare în acest sens. economia ecologică va presupune o mm, tranziție dificilă și nu trebuie să um, ascundem dificultățile cu care se vor confrunta țările. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Are cuvântul acum colegul Lucas din uh, Parlamentul Spaniol. Nu, din, uh, cer scuze, sunt domnul președinte, din Parlamentul Estoniei, președinte al Comisiei de Meniu. Dar vă rog să respectați timpul acordat de două minute pentru a da posibilitatea și domnului comisar să răspundă la aceste întrebări. Vă rog. Mulțumesc. Da. Criza economică este dăunătoare mediului și creșterea economică nu este nici ea neapărat pozitivă pentru mediu, pentru că nu există o adevărată conștientizare și atunci uh, Uh, țările bogate fac risipă, risipă de energie, risipă de alimente, uh, facem risipă atunci când producem produs, uh, produsele finite, risipim resursele naturale. Și atunci, ce se poate face? Este nevoie de acțiuni de educație, de acțiuni de conștientizare. Comisarul cunoaște foarte bine acest domeniu a lucrat deja în acest uh, sector al formării, al educației și poate să ne confirme că este esențial pentru mediu. În ceea ce privește Estonia, v-aș uh, uh, prezenta câteva informații legate de proiectele noastre. Estonia este o țară relativ mică și avem un plan de utilizare a autovehiculelor electrice un plan de generalizare a punctelor de încărcare pentru aceste autovehicule electrice. Deci data viitoare când veți veni în Estonia, veți putea să utilizați uh, mașini electrice și nu va fi nevoie să uh, faceți uh, niciun plin uh, cu hidrocarburi. Țara noastră are o densitate a populației scăzută, ca urmare avem uh, multe pășuni, multe păduri și în momentul în care se taie copaci pentru rațiuni economice, avem un sistem de replantare pentru a proteja pădurile și regenerarea pădurilor. De asemenea, avem și un uh, proiect de protecție a mediului, uh, care este foarte important pentru noi, de aceea delegația noastră la Rio va fi una numeroasă. Sigur că va trebui să ne deplasăm cu avionul, nu putem să mergem cu vaporul, însă vom fi acolo și ne vom aduce contribuția pentru o lume mai bună. Da, cred că vaporul este o idee bună, durează puțin mai mult călătoria. Vă mulțumesc, domnule Lucas. Și acum are cuvântul doamna Plum din, part, din uh, partea Parlamentului României. Thank you, Chair. Um, dear Commission. Mulțumesc. Stimate domnule comisar, v-am uh, ascultat uh, prezentarea și mesajul pozitiv și eu încerc întotdeauna să am o gândire pozitivă și cred că la Rio trebuie să ne punem de acord asupra unui angajament politic puternic pentru a obține această foaie de parcurs pentru economia ecologică. Un concept pe care îl susțin de fiecare dată pentru că în aceste momente de criză economică avem nevoie de mai multe soluții, avem nevoie de motoare, de creștere, motoare pentru o creștere ecologică și economia ecologică este un adevărat motor și o sursă importantă de locuri de muncă, o sursă importantă pentru acele locuri de muncă ecologice. De aceea v-aș întreba dacă Credeți că la nivel european avem nevoie de o economie, de o strategie pentru economia ecologică? De ce? Pentru că această economie ecologică este un instrument important pentru obținerea um, dezvoltării um, durabile și la Rio trebuie să înțelegem că politicile economice, politicile sociale și politicile de mediu trebuie să meargă mână în mână tocmai pentru a se putea atinge o dezvoltare durabilă și o creștere ecologică. De aceea, Dincolo de asta, pentru că avem uh, astăzi printre noi reprezentanții ai parlamentelor naționale, trebuie să trimitem un, să transmitem un uh, mesaj puternic guvernelor naționale din Uniunea Europeană și Comisiei să nu dilueze dimensiunea de mediu și dimensiunea socială a economiei ecologice chiar în, și în aceste momente de criză economică. Vă mulțumesc foarte mult și vă urez mult succes la Rio pentru a ajunge la un adevărat acord politic, așa cum spune și titlul, viitorul pe care ni-l dorim. Mulțumesc! Next speaker is a colleague from Denmark. Vă mulțumesc! Domnul Hansen din Danemarca are cuvântul acum. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că acest moto pentru Rio Plus 20, viitorul pe care ni-l dorim, este un moto foarte bun, de fapt. Um, este un moto foarte bun și pentru proiectul Zero, pentru că demonstrează faptul că noi suntem cei implicați. Noi cei care suntem aici, prezenți astăzi, suntem cei care pot să facă ceva, care putem continua procesul necesar pentru a ajunge la hotărârile politice necesare. Tocmai de aceea este important ca, în, ca parlamentele naționale și instituțiile europene să uh, vorbească despre obiective obligatorii. Pentru că dacă nu, în câțiva ani vom ajunge din nou la concluzia că nu am progresat foarte mult. Um, întâlnirea de la Rio va fi mai mult decât o conferință de mediu, ci va fi o conferință despre care, la, în cadrul căreia se discută obiectivele de dezvoltare durabilă se discută aspectele sociale, aspectele de mediu și pentru acest lucru trebuie să țină seama de toate domeniile politice. Desigur, ne vom confrunta și cu probleme și trebuie să recunoaștem acest lucru. Avem foarte multe cunoștințe despre uh, durabilitatea planetei, dar s-au întâmplat prea puține lucruri în ultimii ani. Un lucru care până la urmă este un, un uh, paradox tot timpul ne gândim la profiturile pe termen scurt uh, și în termen național și nu la beneficiile pe termen uh, lung și în, uh, din punct de vedere global. Pro- trebuie continuate procesele politice, um, să avem la dispoziție resurse mai mari de pești, de pești, de exemplu, resurse de apă mai curate, Uh, energii regenerabile și așa mai departe, dar nu putem să amânăm la nesfârșit uh, toate aceste obiective. Și apoi, un alt aspect. Trebuie să plătim un preț pentru toate aceste lucruri și Sir Robert Jones a redactat un raport în anii 2005-2006 în care spune că prețul uh, lipsei de acțiune va fi mai mare decât Uh, prețul trecerii acum la o acțiune. Și acest lucru uh, trebuie să, uh, acest lucru, de acest lucru trebuie să țină cont atât Comisia Europeană cât și ceilalți actori. Prețul lipsei de acțiune va fi mult mai mare. Și viitorul pe care ne-l dorim, ne-l hotărâm noi însăși. Vă mulțumesc. Acum are uh, cuvântul colegul Nigri din Luxemburg. Vă rog. Monsieur. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Aveți pe deplină dreptate atunci când vorbiți despre o strategie comună a Uniunii Europene. Însă, aș vrea să știu care este poziția Uniunii față de cea a statelor care nu au dorit să semneze și să se alăture protocolului de la Kyoto. Au existat uh, mecanisme uh, diverse și strategii. Eu mă gândesc că la Rio ar trebui să convingem pe toată lumea să se simtă vizată de această problematică de protecție a mediului. Ați vorbit despre cei cinci piloni și despre mai multe obiective primul obiectiv era reprezentat de energiile regenerabile, ceea ce mă îndeamnă să vă pun mai multe întrebări. Referitor la produsele agroalimentare și concurența dintre acestea și producția de biocombustibil. Este, aveți aici compatibilitate cu reforma PAC de după 2013, Că știți că pe Terra vor trăi peste câteva decenii 9 miliarde de locuitori și mă întreb dacă chiar aceasta este calea de urmat, respectiv să favorizăm și producția de biocombustibil. Căci uh, am senzația că nu vorbim suficient despre cât de uh, uh, bine ar putea să fie folosite resursele generabile, cele deja existente, precum uh, energia solară, mai ales în Africa, unde au atât de multe uh, um, posibilități în ce privește folosirea energiei solare. Cred că nu ne concentrăm suficient asupra acestui punct. Acum are cuvântul domnul Zibă. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnul comisar a vorbit foarte mult despre economie ecologică și Cred că cu toții am, am înțeles că dacă nu ajungem la economie ecologică, atunci umanitatea se va confrunta cu o problemă pe viitor. Un punct central însă îl reprezintă următorul. Um, serviciile ecologice ar trebui să aibă un preț uh, concret. Și domnul comisar s-a ocupat și de economie în trecutul dumnealui și știe foarte bine că trebuie să lucrăm și la aceste semnale legate de prețuri. Pentru că dacă nu, vom avea următoarea problemă. Foarte multe proiecte ecologice, dacă ne gândim aici la diferite centrale, acestea nu pot exista decât dacă sunt uh, sprijinite în mod suplimentar din punct de vedere um, financiar. Va trebui să ajungem la o internalizare a prețurilor externe, doar așa va funcționa acest sistem. Dacă este să fiu sincer, eu am câteva îngrijorări uh, Haideți să ne gândim ce dificultăți am avut cu internalizarea costurilor externe în domeniul transportului, de exemplu. Ne-am dorit eh, eh, Știm că există moduri de transport eh, și moduri de transport cu un impact diferit asupra mediului înconjurător și a durat 20 de ani până am ajuns la un regulament care reflectă pe jumătate intențiile pe care le avusesem doresc să vă mulțumesc și pentru faptul că mâine veți fi vorbitorul uh, principal în întâlnirea nouă în care vom discuta despre apă. Acum aș dori să vă întreb despre uh, vestitul articol 9. Uh, există o propunere în legătură cu recuperarea completă a costurilor, pentru că există sisteme diferite în statele membre, dar nu se știe exact care este situația, care este prețul care trebuie să fie pus pe aceste servicii legate de apă. Fără prețuri corecte vom avea problema că pe planul uh, micro nu vom avea uh, reguli, dar și prețurile vor trebui purtate de, uh, de planul general. Vă mulțumesc, domnule Zevar. Acum are cuvântul domnul Vasle din Parlamentul Sloveniei, vă rog. Domnule președinte, domnule comisar, și dumneavoastră veniți, proveniți din Slovenia și doresc uh, să felicit pe toți, uh, pe, pe toți, uh, pe toți antevorbitorii care au participat la această discuție foarte importantă. Acum doresc să vă spun câteva lucruri despre poziția Sloveniei. Țara noastră sprijină organizarea conferinței Rio Plus 20 și ne bucură faptul că um, auzim ambiții atât de mari, că se discută despre obiective obligatorii care urmează să consolideze dezvoltarea durabilă uh, pe plan global și să ajute la eradicarea sărăciei. Slovenia este interesată de uh, Um, consolidarea cadrului uh, instituțional. Pentru noi, foarte importantă este și um, consolidarea instituțiilor care se ocupă de problemele de mediu. Conferința Rio plus 20 trebuie să se ocupe de toate aceste trei dimensiuni, so- uh, dimensiunea socială, economică și ecologică. Și Slovenia a avut o atitudine foarte activă până acum și uh, nu ar trebui să ignorăm eforturile depuse de Slovenia. Înainte de masă, eu am avut uh, impresia că atmosfera era una foarte optimistă. Că ne putem, ne puteam, că ne putem aștepta că se va ajunge la obiective uh, obligatorii, dar am sentimentul, am impresia că domnul comisar Potocnic s-a referit la, a fost puțin sceptic în legătură cu uh, colaborarea celorlalți actori care vor participa la această conferință. Mulțumesc, acum are cuvântul Bas Aikut. Thank you, Mr. Chairman, and thank you, Mr. Potocnic. Vă mulțumesc, domnule președinte, doresc să mulțumesc și domnului Potocnic pentru introducerea făcută. Aș avea o întrebare specifică pentru dumneavoastră. După Durban, Uh, știm foarte bine că un lucru foarte important care s-a întâmplat în Durban a fost alianța cu statele insulare. Doresc să vă um, întreb ce credeți că putem face la Rio de Janeiro dacă ne putem baza pe această alianță, pentru că ar fi foarte important dacă am putea să facem acest lucru, pentru că poate și țările BRIC se vor, uh, se vor lăsa convinsă că politicile Uniunii Europene sunt durabile. Deci Rio este foarte important nu doar pentru a discuta economia ecologică, ci și perspectivele viitoare din punctul de vedere al alianțelor posibile pentru Uniunea Europeană. Apoi, um, m-aș adresa celor prezenți aici. Este minunat să discutăm despre economia ecologică și este frumos să vedem că toată lumea este de, de acord cât de importantă este această economie ecologică. Însă, în același timp, Știm foarte bine că această economie ecologică începe, începe la noi acasă. Am putea să facem un lucru simplu, să modificăm sistemul de taxare. În acest moment există, discutăm o propunere la nivel european um, de taxare a energiei, să transformăm, să mutăm uh, sistemul de taxare. Deci nu sunt taxe suplimentare, ci se taxează pur și simplu altceva. Un lucru în principiu simplu de făcut, și știm foarte bine că în Europa, în momentul în care discutăm uh, sistemul fiscal, avem nevoie de unanimitate din partea statelor membre, pentru că fiecare stat membru are dreptul de veto. Și știu foarte bine că o țară care dorește să folosească acest uh, drept de veto este Luxemburg, propria mea țară. Uitați, aceasta este șansa, mă adresez acum colegului din Luxemburg, spunându-i că uh, acesta este un punct în care, într-adevăr, am putea trece la acțiune, să facem un lucru simplu, pentru că dacă discutăm despre economie ecologică, trebuie să modificăm sistemul de taxare. Acesta trebuie modificat în toate cele 27 de state membre, pe, pentru că dacă nu, uh, tot ceea ce discutăm aici rămân vorbe goale, lucru care ar fi păcat. Vă mulțumesc! Domnule Aicaut, am ajuns la sfârșitul uh, intervențiilor și dau uh, posibilitatea domnului comisar să răspundă la unele întrebări care au fost adresate și să ne prezinte o, o privire de ansamblu. Vă, vă rog, domnule Pătocinic. Thank you very much. I think it was... Mulțumesc foarte mult. Cred că a fost o dezbatere încurajatoare. Aș dori să parcurg toate întrebările. La unele voi fi concis pentru că sunt de acord în principiu și voi încerca de asemenea la altele să răspund mai detaliat și în scris. Pentru reprezentantul uh, Maltei, într-adevăr, indicatorii solizi, cum ați spus dumneavoastră, fac parte și din abordarea noastră și e adevărat că nu există o rețetă miraculoasă și va trebui să ținem uh, cont de acest lucru în conferință. Apoi, obiectivele de dezvoltare durabilă sunt un mesaj um, general, dacă vreți, și la Rio, va trebui să ne punem de acord asupra demarării procesului care va conduce apoi către construirea durabilității. Este greu să spui nu unui astfel de mesaj, însă noi, ca europeni, adăugăm ceva în plus și spunem că dacă ne dorim ca acest proces să fie credibil, atunci trebuie să obținem niște acorduri foarte clare deja de la Rio, pentru că altfel vom veni cu niște declarații politice care nu vor reprezenta un angajament suficient și nu ne vor oferi o asigurare uh, suficientă că lucrurile sunt irreversibile. Așadar, trebuie să corelăm aceste obiective de dezvoltare Uh, durabilă, care sunt din ce în ce mai uh, susținute, cu uh, o foaie de parcurs care să propună niște ținte, niște calendare, niște termene clare pentru a oferi credibilitate acțiunilor legate de obiectivele de dezvoltare durabilă și viitorul acestora. În al treilea rând, probabil că trebuie să dau mai multe explicații aici. cum se leagă toate aceste obiective de procesul de tranziție pe care îl parcurgem? Dacă ne uităm la situația actuală, cred că obstacolele cu care ne vom confrunta din cauza restricțiilor de resurse sunt uh, mai valabile, dacă putem spune așa, pe uh, țările, pentru țările care dispun de mai puține resurse decât pentru celelalte. Dar astăzi trebuie să le convingem și pe acestea, care parcă au mai multe resurse și mai puține restricții, mai puține constrângeri, bine, trebuie să le convingem că și ele se regăsesc în aceeași situație. Și să le arătăm că poate vor putea uh, uh, evita acest proces de transformare dificil despre care ați vorbit uh, și dumneavoastră, care implică o schimbare a modelelor de producție și știți că sunt lucruri care se schimbă foarte greu, ei bine, trebuie să înțelegem că suntem și mai obligați decât ceilalți să uh, facem aceste schimbări, dar prin mesajul pe care îl vom transmite celorlaltor țări trebuie să le um, arătăm că pot evita niște greșeli care au, făcut, care au fost făcute de altele. Așadar, cred că acesta este mesajul cheie, că cu toții suntem în aceeași situație și este foarte important să înțelegem acest lucru. Când vorbim despre economie ecologică, vorbim despre același lucru, cu toții. Unii înțeleg mai bine decât alții și am auzit voci care spuneau că există o legătură cu criza din Europa. Criza din Europa face ca această idee să fie și mai dificil de gestionat, însă chiar și înainte de criză discutasem despre toate aceste lucruri. Dacă vrem să facem o legătură cu criza, există argumente foarte clare pe care le puteți utiliza cu ușurință. Știm foarte bine că dacă vrem să ne rezolvăm problema datoriilor, trebuie să avem câștiguri mai mari și dacă vrem să avem câștiguri mai mari, asta înseamnă că uh, trebuie să avem o creștere la nivel național mai mare și dacă vrem o creștere mai mare, trebuie să fim mai competitivi. Și cum vom putea să devenim mai competitivi? Iată lucrurile magice despre care trebuie să vorbim. În Europa și în multe alte locuri, problema de bază rămâne competitivitatea. Avem un sistem bun de educație, un sistem bun de cercetare, de inovație, uh, Și sectorul privat, de altfel, uh, și pune în aplicare deja toate acestea. Domnul Gerbrandi a spus că ei fac deja asta pentru că ei înțeleg foarte bine că dacă nu vor avea o producție bazată pe mai puțină energie, mai puțină apă, mai puțină materii prime și bazată mai mult pe reciclare, ei bine, industria înțelege că va dispărea de pe piață. Tocmai de aceea producătorii se mm, uh, își schimbă abordarea de la un cost uh, al forței de muncă care era ridicat și trec astăzi către un accent pe resurse. Să ne uităm la Germania, de exemplu. 45% din structura costurilor este reprezentat de resurse iată niște imperative economice clare. Dacă nu ne-am mulțumit numai cu imperativele de mediu, ei bine, aceste imperative economice rămân, nu vor dispărea. Și am auzit spunându-se că economia ecologică este un concept al lumii dezvoltate pentru a stopa modelul de creștere actual. Ei bine, nici nu am mai vorbit despre economia ecologică dacă nu ar fi o problemă legată de mm, economia tradițională. Această economie tradițională aș atinge limitele, iar economia ecologică este răspunsul asupra modului în care am putea să luăm în considerare niște aspecte pe care le-am ignorat până acum și care acum devin parte din uh, comportamentele noastre și din Uh, rezultatele noastre, pentru că altfel uh, ne vom confrunta cu un blocaj. Dacă vorbim despre economia ecologică și despre creșterea ecologică, este clar că nu putem să ignorăm sectorul privat. Acesta este esențial. Și atunci când vorbim despre mijloacele de implementare, lucrurile stau un pic diferit decât uh, atunci când vorbim despre asistența oficială pentru dezvoltare. Dacă vrem să construim acest model de economie ecologică, atunci trebuie să îndeplinim niște condiții de bază, măsuri de piață, condiții care atrag sectorul privat să investească în aceste idei. Și avem nevoie de sprijin public uh, pentru asta, însă lucrurile nu sunt posibile numai printr-un simplu transfer uh, de fonduri uh, dincolo de frontiere. Dacă sectorul privat nu efectuează și el o schimbare în această direcție, lucrurile nu vor funcționa și sunt convins că eradicarea sărăciei înseamnă să permitem oamenilor să trăiască în moduri diferite. Uh, să trăiască în democrație, să le permitem să beneficieze de servicii de sănătate, să beneficieze de educație, dar în același timp să le permitem să aibă acces la apă, la energie și la toate aceste elemente direct legate de uh, protecția ecosistemelor. Distrugerea ecosistemelor înseamnă să împingem populația globului către sărăcie. și trebuie neapărat să ne opunem acestei direcții, acestui drum. De ce vorbim despre acele cinci domenii pe care le-am prezentat, pe care poate ar fi trebuit să le detaliez puțin mai mult ca să le înțelegeți mai bine? Avem în față o întreagă mare de idei și dacă nu ne concentrăm pe anumite aspecte unde putem cu adevărat să ne atingem obiectivele, atunci uh, nu vom putea avea o abordare clară, sistematizată. În Europa considerăm că cel mai bine ar fi să ne concentrăm pe dezvoltarea anumitor obiective în anumite domenii, care sunt pentru noi acele patru, acei patru piloni. În primul rând, energia durabilă. Ban Ki-moon a mm, propus acest lucru, um, Națiunile Unite au, au propus acest lucru. În al doilea rând, avem apa, avem obiectivele de dezvoltare a, ale mileniului care vorbesc despre apă pentru toată lumea, apă în scopuri uh, de igienizare. Acest element este foarte important pentru țările care se găsesc în, la nivelul uh, cel mai scăzut de dezvoltare, care își folosesc 80% din resursele de apă pentru agricultură. Dacă nu um, abordăm această problemă, îi lăsăm într-o situație foarte gravă. Apoi, amenajarea teritoriului și aceasta reprezintă o, o problemă foarte gravă pentru țările cele mai puțin dezvoltate, dacă vorbim apoi despre oceane și despre ecosistemele maritime. Iarăși, elemente foarte importante pentru mulți dintre noi, dar care sunt fundamentale pentru cei mai vulnerabili dintre noi. Când vorbim despre eficiența resurselor, când vorbim despre managementul deșeurilor, vorbim despre modul în care putem utiliza acești piloni care sunt ingredientele noastre esențiale pentru viață pe viitor fără să ne ocupăm de apă, de energie, de deșeuri, nu vom avea orașe durabile. Securitatea alimentară este și ea una din temele importante, însă, pe termen lung, siguranța alimentară poate fi um, abordată numai printr-o mai bună utilizare a apei, printr-o um, stopare a um, proastei utilizări a terenurilor. Uh, din punct de vedere fundamental, trebuie să ne axăm pe um, fundația pe care vrem să o pe, pe care vrem să o vedem cât mai solidă, ca apoi să construim în baza ei. Acest accent bazat, acest accent către resurse este o idee pe care o putem explica cu ușurință și care are un sens clar. Doamna Marches, voi fi uh, clar. Consiliul ne-a cerut să lucrăm la obiective, la ținte în toate aceste domenii, inclusiv în domeniul deșeurilor. Uh, și vom face propuneri la Rio. Deșeurile alimentare ni s-au părut uh, un subiect foarte interesant, pentru că nu sunt o problemă numai pentru țările uh, dezvoltate, dar este o problemă și pentru țările în curs de dezvoltare. Și dacă ne gândim că nu putem să hrănim 9 uh, miliarde de persoane în 2050, ei bine, trebuie să ne dăm seama că de fapt putem cu alimentele pe care le avem astăzi, însă avem o mult prea mare risipă pentru moment. Și sigur că există și problema gropilor de, unor, de gunoi despre care ați vorbit și ta, o taxare, o taxă în acest sens și cred că este o idee foarte bună și știu că ea ar putea să stopeze acest fenomen negativ, însă există și mm, op- opoziție în acest sens. Așadar, noi suntem convinși că și deșeuri ar trebui să se bucure de atenția noastră în Europa. Educația în domeniul mediului este foarte importantă, într-adevăr, susțin uh, cu siguranță aceste acțiuni și când vorbim despre economia ecologică, ne-ați întrebat dacă eficiența resurselor este uh, cheia. Da, este o cheie pe care trebuie să o urmărim întotdeauna fără a uita și dimensiunea socială. Și toate aceste ingrediente despre care vorbim astăzi um, se încadrează în aceeași uh, poveste. Dacă ne dorim o economie ecologică, trebuie să înțelegem niște aspecte fundamentale. În primul rând, nu există um, Uh, o soluție unică. Avem nevoie de măsuri de piață, avem nevoie de stimulente, avem nevoie de asistență publică pentru toate, din fonduri publice pentru toate aceste măsuri și Dincolo de toate acestea, avem nevoie de o viziune politică și uh, de o direcție clară. Și, bineînțeles, este nevoie de parteneriate, parteneriate public-privat, parteneriate transfrontaliere, uh, Iată lucrurile pe care vrem să le obținem la Rio. Da, ne dorim să avem obiective obligatorii și am spus că avem consiliile, uh, concluziile Consiliului, îmi cer scuze, care vorbesc despre asta și ar trebui să ne uh, bazăm și pe acordul de la Durban biocombustibilul, biocombustibil acum. De fiecare dată când se vorbește despre acest subiect, trebuie să avem în minte criteriile de durabilitate și oricare ar fi politica pe care o vom formula, ea trebuie să ne, uh, să ne împiedice să creăm ceva pe de o parte și să distrugem pe de altă parte. Și acest lucru, din punctul meu de vedere, este valabil și la biocombustibil. Am vorbit despre condițiile preliminare care sunt absolut necesare, am vorbit despre măsurile de piață și, în final, despre acel uh, sentiment de scepticism despre care vorbea colegul din Slovenia. Dacă considerați că toată lumea este de acord cu ceea ce vorbim noi astăzi, ei bine, vă înșelați. Avem o misiune foarte fața noastră, pentru că trebuie să-i convingem pe toți că suntem sinceri în ceea ce facem și că se pot baza pe faptul că nu avem o atitudine protecționistă pe care vrem să o impunem celorlalți, ci că, datorită condițiilor în care trăim, avem o înțelegere mai clară asupra situației. Și că faptele vorbesc în favoarea uh, acțiunilor pe care le propunem și suntem cu toții în aceeași situație și dacă ceilalți cred că pot continua cu același mod de producție și de consum din prezent, atunci se vor confrunta fără sfârșit cu aceleași probleme. Este foarte important să înțelegem că ne vom uh, găsi în fața unor momente dificile în care va trebui să știm să fim convingători. Am fost în Brazilia la o masă de discuții de patru ore și jumătate și să știți că pentru mine a fost o provocare să susțin aceste idei, pentru că în Brazilia nu înțeleg atât de clar uh, limitele resurselor, pentru că este o țară care are foarte multe resurse, însă acest uh, consens în ceea ce privește mediul este prezent în general, în aproape toate țările. Și de aceea trebuie să fim capabili să susținem acest mesaj peste tot. Avem nevoie așadar de o alianță pe care să o construim. Am vorbit despre alianța cu mm, Uniunea Africană, cu insulele mici, uh, obiective care au fost deja îndeplinite nu numai la Durban, dar și la Nagoya înainte. Obiective de, de cooperare care acum sunt vizibile și pe care trebuie să le consolidăm. La Stockholm va avea loc o conferință în aprilie și este o ocazie bună pentru a continua aceste alianțe și vă încurajez pe toți să continuați în același sens. Și în ceea ce privește rețeaua Glob, cred că este o idee foarte bună. Am discutat ieri cu președintele Comisiei uh, de Mediu din Brazilia, mi-a explicat care sunt obiectivele lor și care uh, sunt acțiunile pe care le vor organiza și nu cred că este rolul meu să fac comentarii în acest sens, nu pot să spun decât că este o idee bună. Mulțumesc! Vielen Dank, Janis Potoș. Vă mulțumim, Ianes Potocnic, pentru faptul că ați răspuns la această întrebare. Doresc să vă mulțumesc și pentru că ați participat la această întâlnire. Și cred că uh, am văzut foarte clar cât de se, ce atitudine serioasă aveți dumneavoastră, dumneavoastră pentru ca Rio Plus 20 să fie o conferință care să se bucură de succes. Folosiți argumente bune și solidă pentru conferința de la Rio, dar desigur nu va fi o plimbare în uh, parc conferința de la Rio. Noi suntem conștienți de acest lucru, noi de la Parlamentul European, dar cred că acest lucru este înțeles uh, și la nivelul parlamentelor naționale. Când uh, începem să discutăm de lucruri, lucruri concrete, punerea în aplicare devine mai dificilă, dar eu sunt convins că putem merge doar pe acest drum. Avem la dispoziție trei luni și, um, din punctul meu de vedere, întâlnirea noastră de astăzi este un uh, punct de plecare foarte bun pentru a demara o discuție în cadrul statelor uh, membre despre ce se va întâmpla la Rio și despre faptul că ceea ce se va hotărâ acolo va influența destinul planetei. Dacă vom continua să vom continua așa cum am început, până la urmă vom avea o notă de plată foarte mare de plătit. S-a mintit aici conceptul de internalizare a costurilor externe, dar cred că este foarte clar că și transformarea economiei într-o economie durabilă va costa. Înainte de masă am discutat despre ce ar trebui făcut pentru ca instituțiile Națiunilor Unite să fie transformate, să devină, uh, să aibă noi competențe, pentru că în cadrul întâlnirilor COP am văzut foarte bine că structurile actuale ale, ale structurile actuale a instituțiilor ONU nu funcționează suficient de bine și sper că și din acest punct de vedere Rio Plus 20 va fi un succes. Apoi, temele legate de uh, folosirea eficientă a resurselor și folosirea eficientă a energiei sunt importante și eu sper că noi vom reuși la Parlamentul European uh, să, să ajungem la acorduri obligatorii, pentru că în urma unui acord obligatoriu trebuie să hotărâm o legislație obligatorie în toate aceste domenii. Și am spus deja că acest lucru poate va fi dificil. Astăzi am văzut că există, există puncte comune um, numeroase între, euro, între europarlamentari și între parlamentarii naționali dar am uh, văzut că trebuie să câștigăm și alți actori, să-i convingem de aceste idei. Um, situația nu este deloc ușurată de uh, criza uh, financiară, criza economică, criza datoriilor suverane. Și celelalte uh, părți ale lumii se uită cu foarte mare atenție uh, la ceea ce se întâmplă în Europa. De ce am ajuns în această uh, situație dificilă? Uh, și pot să vă spun că dacă vom depăși cu succes această criză, cred că vom avea la dispoziție rețete de succes pentru o planetă pe care vor trăi, în care vor trăi 9 miliarde de oameni și în momentul în care în anul 2050 cererea de resurse a crescut de trei ori, vom ști mult mai bine cum vom putea face față provocărilor cu care ne vom confrunta atunci. Însă noi trebuie să uh, trecem cu succes testul uh, pe care ne așteaptă în următorii ani. Uniunea Europeană are o eroare de construcție, dacă pot să spun așa. Este vorba de faptul că politica fiscală nu se află în mâna uh, Uniunii Europene, ci în mâna statelor naționale. Acest lucru este uh, Uh, afirmat de toată lumea, este un lucru care uh, se dorește a fi continuat. Știm care este situația în legătură cu dificultățile de a, introduce o taxă pe tranzacții financiare și cred că din acest punct de vedere Uniunea Europeană cred că mai are foarte multe lucruri de făcut, dar cred că trebuie să ne gândim Um, ce instrumente avem nevoie noi aici în Europa pentru a uh, putea face o politică într-adevăr uh, durabilă din punct de vedere al dezvoltării. Doresc să mulțumesc din inimă colegilor din uh, Parlamentele Naționale care au făcut această călătorie lungă până la Bruxelles. Pentru mine discuția pe care am avut-o astăzi a fost una foarte interesantă. S-au făcut uh, sugestii foarte bune din partea uh, participanților la această discuție și, după cum am spus, reuniunea noastră este un punct de plecare. Doresc să vă mulțumesc tuturor, sper că veți ajunge cu bine înapoi acasă și sper ca apoi, în cadrul conferinței de la Rio, unde Uniunea Europeană reprezintă doar 27 uh, din cei 194 de participanți, vom ajunge la o la hotărâri care să asigure o viață mai bună pentru locuitorii acestei planete. Vă mulțumesc tuturor și vă doresc toate cele bune. Dragi colegi, continuăm ședința noastră. Mai avem două puncte pe ordinea de zi. Și începem cu discutarea punctului 15, tuberculoza rezistentă la medicamente în regiunea europeană Vom avea un schimb de, de opinii cu reprezentanți din partea Centrului European de Control al um, bolilor, ACDC, și salut și reprezentanții Organizației Mondiale a Sănătății care sunt alături de noi. Domnul dr. Roberto Bertolini vorbește în numele Organizației Mondiale a Sănătății și pentru ACDC Domnul Sprenger, care este directorul uh, acestui centru. Văd că s-a golit puțin sala. Ich möchte dann als erstes Herrn Bertolini. Și doresc să-i dau uh, întâi cuvântul domnului Bertolini. Nu, Eliza dorește. Domnul Liza dorește să intervină. Da, foarte pe scurt. Esther de Lange a propus această uh, temă, însă din păcate a trebuit să meargă în, uh, în Olanda și eu trebuie să merg la altă comisie în curând și aș dori să vă transmit în numele doamnei Esther de Lange că pe ea o interesează în mod special uh, care sunt uh, efectele crizei economice asupra tuberculozei, dacă există aici o legătură. Și apoi, Uh, tema rezistenței la antibiotice în uh, legătură cu tuberculoză. Îmi pare rău că a trebuit să intervenit, uh, să, să am intervenit acum, dar sunt două puncte care o interesează pe colega noastră. Îți mulțumim, domnule Liza, și acum îi dau cuvântul domnului Bertolini, reprezentantul Organizației Mondiale a Sănătății. Vă rog. Um, uh, thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte Grute, vă mulțumesc frumos pentru invitația pe care ați adresat-o OMS-ului de a fi prezent la întâlnirea dumneavoastră de azi și suntem bucuroși să fim prezenți aici cu atât mai mult cu cât putem să comemorăm Ziua Mondială a Tuberculozei de pe 24 martie, care de fapt celebrează, sărbătorește descoperirea, identificarea bacilului COC. Știm că este o boală care se vindecă, dar există 400.000 de noi cazuri identificate în uh, regiunea europeană în fiecare an. Din punctul de vedere al OMS, nu ne gândim numai la Uniunea Europeană, ci la întregul continent european, deci cu alte cuvinte și cu, la fostele republici sovietice. Cum spuneam, 400 de mii de noi cazuri în fiecare an și 64 de mii de decese. Deci este o cauză majoră de decese, această boală, cu atât mai mult cu cât o treime din populația lumii Uh, uh, este purtătoare a uh, bacilului și 10% dintre aceștia dezvoltă boala pe parcursul vieții lor. Și ca să te ocupi de această boală este nevoie de multe investiții, investiții publice și nu numai. Nu este o problemă nouă, a afectat umanitatea de secole întregi și a fost uh, răspândită pe toate continentele, mai ales datorită uh, relațiilor schimburilor comerciale. Și trebuie să nu uităm faptul că în secolul XIX numărul de cazuri a scăzut uh, drastic chiar înainte să se inventeze antibioticele, ceea ce ne arată faptul că această boală este strâns legată de nivelul de viață, regimul nutrițional, condițiile de uh, uh, viață, de igienă, de locuință și așa mai departe. Timp de decenii s-a considerat că era o boală a trecutului, dar nu este adevărat. Nu e vorba de o, o boală ciclică care apare de la o generație la alta, nu, este o problemă cât se poate de acută în Europa și în alte părți ale lumii. Dar trebuie să ne gândim că tuberculoza nu afectează pe toată lumea și toate țările în același fel. Este o boală a sărăciei. Deci există niște factori determinanți foarte preciși. Există populații mai vulnerabile decât altele, ca de exemplu imigranții. În jur de 50% dintre cazurile notificate din Occident privesc uh, imigranții și 2% dintre uh, prizonieri sunt și ei afectați de uh, tuberculoză. Nu trebuie să uităm aceste cifre, atât mai mult cu cât situația economică și socială s-a deteriorat în multe țări din Europa. Aceste condiții economice care se deteriorează uh, au un uh, impact apoi în multe alte sectoare, ca de exemplu nivelul de viață, bunăstare, accesul la îngrijiri medicale, accesul la medicamente și se va ajunge la o creștere a numărului de îmbolnăviri de tuberculoză. Drept dovadă, în ultimii ani, noi ne-am dat seama că în multe țări din Europa de Est, după prăbușirea uh, comunismului și a sistemelor de sănătate de acolo, s-a ajuns la o explozie a cazurilor de tuberculoză după ce se înregistrase o uh, scădere uh, simțitoare a numărului de cazuri de tuberculoză și ne-am dat seama că această explozie a numărului de îmbolnăviri cu tuberculoză se datora, cum spuneam, uh, deteriorării condițiilor socioeconomice din acele țări. Deci există o legătură directă între aceste două fenomene. Sunt și vești bune. În 32 de țări din regiunea noastră, majoritatea membre ale Uniunii Europene, am înregistrat uh, o, o reducere importantă a numărului de cazuri de tuberculoză. Am ajuns la mai puțin de 20.000. Dar există 18 țări în regiunea noastră, inclusiv unele state membre, dar nu numai, unde 85%, care reprezintă 85% din uh, numărul total de cazuri de uh, uh tuberculoză și 97% din uh, cazurile de tuberculoză din aceste țări sunt cazuri de tuberculoză care rezistă la tratamentul cu medicamente și mai ales cu antibiotice. Este un fenomen nou E vorba de cazuri de tuberculoză care rezistă la cele două antibiotice cele mai răspândite, cele mai cunoscute, uh, izoniazida și rifampicina. Și atunci, aceste cazuri de tuberculoză rezistente afectează mai ales anumite țări din regiunea noastră. Mai mult de 30% din cazurile noi și 70% dintre pacienții care primeau deja un tratament și care au episoade noi de uh, boală au ajuns să, fie, să sufere de cazuri de tuberculoză rezistente la tratament. Aceste persoane, evident, sunt mult mai fragile. Foarte puțini dintre acești pacienți pot să fie tratați, majoritatea uh, mor după ce au infectat și alte persoane cu această formă mortală de tuberculoză. Această formă de tuberculoză se răspândește cu un ritm foarte rapid în regiunea europeană. 15 din 27 de țări uh, 15 dintre țările cu cea mai mare rată de MDR se află în regiunea europeană. Deci, cum spuneam, avem aici în jur de 18% din numărul total de cazuri de tuberculoză um, um, rezistentă la tratament în Europa, deși uh, numărul total de uh, persoane afectate de tuberculoză este mult mai mic la scară mondială, ceea ce înseamnă că avem, cum spuneam, acest trend uh, uh care ne alarmează și anume, nu numai că avem numărul, un, un procent foarte mare de cazuri de tuberculoză rezistentă, dar acum avem și foarte multe cazuri de uh, tuberculoză care este foarte rezistentă uh, la tratament. Pentru că nu numai că sunt rezistente la cele două uh, uh, medicamente pe care vi le-am menționat mai înainte, dar că practic nu mai există niciun fel de medicamente pentru a trata aceste persoane. Deci e practic imposibil să le tratezi. Și cum spuneam, este trendul cel mai îngrijorător, pentru că avem nevoie de medicamente noi, de uh, spitalizări de durată foarte lungă, ceea ce înseamnă un impact mai mare asupra societății și o creștere a costurilor. Având în vedere acest trend îngrijorător, în ultimii ani, OMS-ul a pus la punct un plan de acțiune consolidat de combatere a cazurilor de tuberculoză pentru perioada 2011-2015. Un plan de acțiune care a fost uh, adoptat și de Comitetul Regional uh, de Probleme de Sănătate, deci de Miniștri de Sănătate din Europa. Și noi ne-am dorit să putem să Uh, reducem numărul total de cazuri de uh, tuberculoză, măcar cu jumătate, e adevărat? Nu, mă scuzați, deci să, uh, putem să reperăm 85% dintre cazurile de tuberculoză, știind că foarte multe persoane uh, uh, mor fără ca măcar să fi fost diagnosticate cu tuberculoză, dar ne-am fixat acest obiectiv și vrem să prevenim 200.000, până măcar 200.000 de mii de cazuri de tuberculoză, ceea ce înseamnă un mare câștig și pe plan financiar. Am făcut anumite evaluări, nu putem să facem calcule precise, bineînțeles, dar am făcut aceste estimări că am putea economisi până la 7 miliarde de uh, dolari dacă am investit 5 miliarde. Și dacă nu există această investiție de 5 miliarde, atunci am avea de pierdut uh, până la 12 miliarde. Deci, cum spuneam, în plus față de bani economisiți am uh, uh salvat sute de mii de vieți. Nu poți să spui cât valorează o viață, economiști o fac, dar eu întotdeauna intru în încurcătură atunci când fac uh, asemenea comparații. Ne-am luat angajamentul să oferim uh, asistență tehnică țărilor membre ca să, pentru că acest plan de acțiune să poată să fie implementat. E vorba de acțiuni pe mai multe dimensiuni. Mai întâi, dimensiunea de cercetare, pentru că avem nevoie de noi medicamente, mai ales pentru aceste forme de tuberculoză care rezistă la tratamentele tradiționale, dar e vorba și de faza de tratament și de faza de prevenire. Și când vorbesc despre prevenire, e vorba și de un uh, control al ratei de uh, răspândire a bolii. Pentru că s-a întâmplat în Europa să se răspândească tuberculoza uh, în grădinițe, în creșe. Vederea de ansamblu însă nu este foarte roz, pentru că avem probleme cu finanțarea. Știți că există un fond mondial de luptă împotriva tuberculozei și a HIV-SIDA? dar nu ne putem baza pe acest fond pentru a finanța acest plan de acțiune, pentru că nu vor putea finanțate țările din acest fond decât uh, în 2014 și eu cred că Uniunea Europeană ar trebui să se gândească mai bine cum ar putea să participe la finanțarea acestui plan de acțiune, pentru că un tratament inadecvat, un control inadecvat al răspândirii bolii ar putea să ducă la creșterea numărului de cazuri de tuberculoză care rezistă la tratament și să ajungem la cazuri de rezistență totală, ceea ce ar fi o problemă majoră. Atunci ce facem? Cum mai putem să-i tratăm pe acești pacienți? Deci trebuie să luăm foarte în serios acest lucru. Ca să conchid, doamnelor și domnilor, care sunt mesajele pe care doream să vi le transmitem astăzi aici, tuberculoza este o problemă nu numai pentru țările în curs de dezvoltare sau numai pentru anumite regiuni din Europa, ci pentru întreaga regiune. Cu atât mai mult cu cât uh, uh, este o boală care se răspândește direct și indirect din cauza circulației persoanelor, din cauza faptului că uh, condițiile socioeconomice se deteriorează rapid peste tot în Europa. Și dacă nu facem nimic, s-ar putea să dăm uitare toate progresele care s-au făcut în ultimele secole și să avem o problemă majoră de sănătate publică pe viitor. Un alt mesaj, e adevărat că această criză economică aduce un nivel suplimentar de risc pentru că s-ar putea să nu mai avem nici măcar puterea de a stăpâni această boală și, în sfârșit, trebuie să afectăm mai multe resurse luptei împotriva tuberculozei atât în Europa cât și în țările vecine. Vă mulțumesc, domnule Bertolini, pentru discursul dumneavoastră. Acum doresc să dau cuvântul <coughs> reprezentantului Comisiei, domnul John Ryan, director ad adjunct la Direcția Generală pentru Sănătatea Publică. Vă rog. Domnule președinte, membrii Comisiei MV, Înaintea sărbătoririi Zilei Internaționale a Tuberculezei, aș dori să mulțumesc Parlamentului și Comisiei ENVI pentru organizarea acestei discuții. După cum am auzit, tuberculoza reprezintă în continuare o problemă majoră peste tot în uh, Europa și pe planetă și cunoaștem foarte bine care sunt motivele. Există o rată redusă um, a tratamentului de succes, um, Tuberculoza există mai degrabă în uh, comunități vulnerabile și am avea nevoie de instrumente mai bune pentru a combaterea tuberculozei. Și, în plus, ne confruntăm cu provocarea adusă de criza economică în anumite state membre. În fața acestei situații, Comisia a dezvoltat o politică și are câteva uh, inițiativă financiare care se ocupă de tuberculoză și de tuberculoză rezistentele medicamente. Există măsuri de cercetare, de supraveghere, de prevenire, control și uh, cooperare internațională. În domeniul cercetării, Uniunea, Europe- Uniunea Europeană sprijină prin uh, sprijină dezvoltarea unor instrumente și tratamente împotriva tuberculozei. Am alocat 120 de milioane de euro în ultimii 10 ani în cercetare în domeniul tuberculozei. Uh, am sprijinit inițiativa de vaccinare împotriva tuberculozei, am sprijinit stabilirea unui parteneriat uh, public-privat în anul 2008. Uniunea Europeană și um, cooperarea cu statele uh, partenere um, relația cu acestea sunt foarte importante. Am investit 60 de milioane de euro pentru a ajunge la noi medicamente de combatere a tuberculozei în Africa subsahariană și apoi, ținând cont de planul de acțiune al Uniunii Europene împotriva tuberculozei, programul de sănătate al Uniunii Europene finanțează uh, programe care consolidează controlul tuberculozei de către statele membre și aș putea să menționez câteva proiecte pentru a îmbunătăți testarea, pentru a detecta tuberculoza în rândul grupurilor marginalizate, în comunitățile sărace, pentru consolidarea supra, uh, monitorizării situației tuberculozei în Europa și măsuri de conștientizare a populației. În plus, aceste măsuri vor fi consolidate de inițiativa Comisiei din noiembrie anul trecut care se ocupă de apariția acestei tuberculoze rezistente la medicamente. Planul de acțiune din anul 2011-2015 împotriva rezistenței antimicrobiabile la aceste medicamente uh, se ocupă și de găsirea unor uh, antibiotice mai eficiente și de îmbunătățirea instrumentelor de diagnosticare. Aceste măsuri nu sunt uh, Um, nu se marginez doar la Uniunea Europeană, ci sprijinim și țările în curs de dezvoltare în eforturile lor pentru a combate răspândirea tuberculozei. De exemplu, din anul 2002, Comisia a alocat aproape un miliard de euro fondului uh, global care combate malaria și uh, tuberculoza. Acest fond este foarte important pe plan global, dar este important și pentru anumite state membre, cum este Bulgaria și România. Aceste eforturi din cercetare, din, pre, din prevenire și control și cooperarea internațională, internațională ilustrează foarte bine angajamentul Comisiei de a combate tuberculoza. Pe lângă aceste acțiuni, este important să analizăm factorii economici, sociali care influențează această boală și să mobilizăm toate instrumentele pe care le avem la dispoziție. De exemplu, uh, sănătatea a fost recunoscută ca un uh, factor important în dezvoltarea rurală și acțiuni cum, este, cum ar fi investiții în domeniul sănătății, de protejare a grupurilor vulnerabile, edu- măsuri de educație și pregătire pentru profesioniști în domeniul sănătății au devenit proiecte eligibile în programele de coeziune derulate din anul 2007. Desigur, nu ne ocupăm aici în mod specific de, tuber- de tuberculoză, dar un, sistemele naționale consolidate ajută la combaterea unor boli cum este tuberculoza o nouă generație de instrumente de finanțare în politica de coeziune oferă posibilitatea de a consolida aceste acțiuni în plan, pe planul Uniunii Europene. Pe lângă aceste inițiative dedicate uh, tuberculozei, uh, inițiative transsectoriale sunt uh, importante de asemenea și subliniem de asemenea cât de important este să lucrăm îndeaproape cu toți actorii implicați. În ultimii ani ne-am dorit uh, îmbunătățirea participării societății civile în combaterea tuberculozei și am, uh, în colaborare cu, cu OMS și cu ECDC, am uh, acordat mai multe premii unor proiecte care au conștientizat această problemă. ECDC, cu sprijinul Comisiei, a organizat în anul 2010 o audiere uh, publică despre ceea ce s-a întâmplat în urma adoptării programului planului de combatere a tuberculozei și Comisia a lansat un nou program dedicat tuberculozei pentru a sprijini societatea civilă în acest domeniu. Identificarea tuberculozei ca fiind una dintre zonele cheie de cooperare între Comisie și OMS este foarte importantă. Și pe baza cooperărilor uh, existente sperăm că vom îmbunătăți eforturile noastre de a combate această boală care, în mod evident, nu respectă niciun fel de graniță. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc. Acum doresc să dau cuvântul directorului ECDC, domnul Sprenger. Vă rog. Mulțumesc foarte mult pentru această invitație. În principiu, aș dori să vă ofer o viziune echilibrată cu vești bune și vești rele, însă, uitându-ne la acest subiect, este foarte greu să avem vești bune. Împreună cu Organizația Mondială a Sănătății, ECDC, are un plan de acțiune pentru combaterea tuberculozei și a formelor rezistente. Dacă ne uităm la ultimii cinci ani, nu am reușit să obținem decât o uh, scădere foarte mică a cazurilor de tuberculoză rezistentă la medicamente. Și această scădere a fost obținută datorită fondurilor importante pentru sănătate publică. Uh, ceea ce ne face să nu fim foarte optimiști pentru următorii ani, care sunt niște ani de austeritate. De ce sunt pesimist? Pentru că această criză economică înseamnă două lucruri. În primul rând, um, scăderi bugetare și, în al doilea rând, mai multe persoane care uh, intră în categoriile sărace, de unde o capacitate redusă de a combate și de a controla uh, tuberculoza. Tuberculoza este deseori denumită o boală a sărăciei. Uh, foarte rar clasa de mijloc uh, și populația activă um, se îmbolnăvește de această boală. Totuși, uh, această afecțiune continuă să existe în Europa. Anul trecut uh, au fost înregistrate 74.000 de noi cazuri. Din acestea, numai um, uh, uh, numai 1500 au fost uh, rezistente la medicamente. Uh, cei mai, uh, această boală s-a întâlnit cel mai des în rândul uh, categoriilor sărace, migranților uh, și uh, prizonierilor din închisori. În condițiile în care criza continuă, din ce în ce mai mulți europeni vor intra în aceste categorii vulnerabile. Uh, mult mai multe persoane vor deveni uh, sărace, își vor pierde locuința, vor deveni uh, dependente de droguri sau vor uh, uh, avea un consum ridicat de alcool, ceea ce face să crească populația vulnerabilă. De aceea este nevoie de o creșterea resurselor pentru combaterea tuberculozei e un lucru foarte dificil însă de făcut. Tuberculoza este o boală dificil de diagnosticat și dificil de tratat și dificil în sistemul de sănătate înseamnă uh, o utilizare intensivă a resurselor. Știți care sunt uh, simptomele, febră, tuse, sunt simptome comune cu multe alte afecțiuni. Singurul mod prin care un doctor poate fi sigur că a diagnosticat un uh, pacient cu tuberculoză este prin intermediul analizelor medicale. Doctorul trebuie să preleveze analize de sânge pe care apoi să le transmită unui laborator echipat ca urmare, este nevoie de resurse pentru diagnosticarea tuberculozei. Care sunt simptomele tuberculozei rezistente la medicamente? Nu sunt deloc diferite de uh, tuberculoza obișnuită. Singurul mod de diagnosticare a MDR este realizarea unor analize de sânge suplimentare și a unor analize de laborator suplimentare este nevoie de o competență ridicată uh, din punct de vedere medical și de laboratoare medicale bine dotate. Există specialiști în, la nivel european care au încercat să dezvolte metode de laborator de diagnostic și apoi să le generalizeze. Însă, aceste mm, demersuri sunt finanțate de statele membre, iar dacă statele membre reduc uh, finanțarea acestor laboratoare și acestor infrastructuri, atunci nu vom mai fi capabili să uh, diagnosticăm nici uh, forma obișnuită de tuberculoză și nici formele rezistente. Și astfel tuberculoza va continua să se răspândească. Știți de cât, de cât timp este nevoie pentru a trata un caz de tuberculoză? Șase luni, dacă uh, Uh, este vorba despre o formă obișnuită și până la 2 ani dacă este vorba despre o formă rezistentă. Tratamentul chiar și pentru forma obișnuită este unul complex, patru antibiotice diferite în primele două luni și apoi două antibiotice diferite pentru celelalte patru luni. Și este un tratament destul de uh, costisitor, iar pentru afecțiunile rezistente este nevoie de și mai multe medicamente. Uh, Tratamentul tuberculozei trebuie să fie oricum supravegheat îndeaproape de către profesioniști din domeniul sănătății și dacă pacienții nu își administrează medicamentele în mod corect, pot dezvolta o formă rezistentă. Un tratament incomplet conduce la declanșarea unei forme rezistente. Ca urmare, este nevoie de resurse pentru laboratoare, pentru medicamente, pentru mm, medici și profesioniști în domeniul sănătății care să monitorizeze tratamentul și apoi fonduri și pentru uh, monitorizarea și evaluarea eficienței tratamentului. Și dacă totul se întâmplă ca la carte și dacă totuși se dezvoltă o uh, formă rezistentă, rata de succes a tratamentului este de numai 30%, deci foarte scăzută. Nu sunt sigur că toate statele membre vor reuși să decajeze suficiente resurse pentru uh, tuberculoză în următorii ani. Și aici vorbim numai despre Europa, nu vorbim despre statele din Asia uh, Centrală sau despre alte zone ale lumii cu mai puține resurse. Parlamentarii europeni și parlamentarii din statele naționale trebuie să se asigure că uh, controlul tuberculozei uh, se bucură de prioritatea de care ar, are nevoie și ECDC vă va asista în acest uh, proces. Uh, în uh, dosarul dumneavoastră de ședință veți găsi mai multe informații. Veți vedea acolo câte cazuri de tuberculoză s-au înregistrat pe state membre. Puteți să comparați incidența tuberculozei obiș- mm, formei obișnuite de tuberculoză și a formelor foarte rezistente și rezistente veți vedea care este raportul între acestea și veți vedea care sunt nevoile de acțiune în diferitele țări. Și veți vedea că în Uniunea Europeană există o incidență mai scăzută a tuberculozei uh, decât în statele vecine. Și veți vedea că 21 din statele membre uh, Uh, sunt considerate state cu incidență scăzută, au numai 20 de cazuri la 100.000 de persoane. Și veți vedea că rata incidenței acestei boli a scăzut totuși în Uniunea Europeană. Dar dacă vă uitați la tendințele pentru tuberculoză rezistentă la medicamente în ultimii 5 ani, această tendință este destul de stabilă. Dar dacă vă uitați mai îndeaproape, veți vedea că formele foarte rezistente um, demonstrează o creștere um, importantă, iar situația anumitor state membre nu este atât de bună pe cât ar trebui să fie. Există state cu o incidență crescută a uh, tuberculozei. Ca urmare, perspectiva de ansamblu este destul de bună, dar dacă ne uităm uh, uh, mai îndeaproape, vedem o rată ridicată la, în anumite orașe. Dacă ne referim la Londra, Paris, Copenhaga și Rotterdam vom vedea o rată de trei ori mai mare decât rata națională de incidență a tuberculozei. Milan are de 5 ori mai mult, o rată de 5 ori mai mare decât pentru restul Italiei. În orașele mari există mai multe persoane fără adăpost, mai mulți migranți, noi sosiți, mai multe persoane afectate de sărăcie. Și exemplul New Yorkului ne-a arătat că dacă nu se acordă suficientă atenție controlului tuberculezei, ne vom confrunta cu foarte multe cazuri pe viitor. Este important să reținem că dacă resursele pentru tuberculoză scad, primul lucru la care vom asista uh, va fi unul optimist, un semnal optimist, pentru că dacă nu avem bani pentru a diagnostica tuberculoza, nici nu vom mai găsi cazuri de tuberculoză. Este foarte important să ne dăm seama că trebuie să fim foarte atenți la diagnosticarea tuberculozei și apoi la tratamentul acestei boli. Dacă nu dispunem de resursele necesare, rezultatul la care vom asista va fi cel al uh, scăderii resurselor și asta numai după câțiva ani. Vă invit, uh, stimați membri, mâine la Londra și vineri la Barcelona, Rotterdam și Milano uh, la evenimente în cadrul zilei uh, europene, zilei mondiale, în scuze, a tuberculozei. Aceste evenimente se vor axa pe incidența în mediul urban a acestei boli și implicarea dumneavoastră și sprijinul dumneavoastră moral ar fi deosebit de apreciat. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Sprenger pentru prezentarea dumneavoastră a unei situații deosebit de dramatice. Și acum voi da cuvântul colegilor. Întâi, doamna Ana Rosbach. Thank you, Chair. I would like to... Vă mulțumesc, doamna președintă. Aș dori să spun bun venit reprezentanților din partea OMS, din partea Comisiei și din partea Centrului European de Control a Bolilor. Mă bucură faptul că discutăm această temă foarte serioasă. Pe mine mă sperie faptul că ne confruntăm din nou atât de pregnant cu tuberculoza și că există risc, riscuri atât de grave din punct de vedere al sănătății pentru cetățenii europeni. Aș dori să pun așadar câteva întrebări. V-am studiat uh, prezentarea și aveți uh, câteva cifre despre timpurile, despre costurile pe termen lung legate de tuberculoză în Statele Unite ale Americii. Aș dori să știu dacă știți care este situația uh, legată de costurile legate de, uh, pentru tuberculoza rezistentă la medicamente pentru statele membre și, mai important, ce, care vor fi costurile pentru noi dacă nu vom face nimic. În plus, aș dori să știu ce se poate face pentru a preveni atât uh, răspândirea tuberculozei normale, cât și a, tubercul- a tuberculozei rezistente la medicamente. Și dacă este posibil, ați putea să ne spuneți care au fost pașii concreți luați până acum și apoi consideră ce faptul, consideră că autoritățile de sănătate din statele membre iau în serios situația și apoi mă întreb în ce, ă, în ce măsură se colectează cele mai bune practici din alte state sau din alte organizații, cum este OMS, de exemplu. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Rosbach! Acum doamna Linda McCaven și apoi doamna Șaldemosă. Mă bucură faptul că putem să discutăm această temă astăzi. În urmă cu câțiva ani am vizitat uh, Vicri, uh, Ucraina împreună cu un ONG. Am um, uh, văzut care, este, care a fost situația cu tuberculoza în Ucraina. Uh, fost o situație șocantă. Am mers în uh, spitale, în închisori din Europa de Est și doctorii pe care i-am întâlnit ne-au spus că prăbușirea Uniunii Sovietice, prăbușirea sistemului de sănătate a fost un factor uh, principal datorită faptului că sărăcia s-a răspândit și accesul la medicină a fost îngreunat. Și mă îngrijorează situația, pentru că atât uh, pentru că toți vorbitorii s-au referit la reducerile uh, efectuate în bugetele de sănătate. Știm ce se întâmplă în uh, Grecia cu aceste bugete, știm ce se întâmplă în Portugalia, unde trebuie să plătești pentru a merge la un medic. Știm că și în România situația este una dificilă în legătură cu accesul la medicină. Deci ar trebui să ne gândim la toate aceste lucruri în momentul în care discutăm despre programe de austeritate și femeiul care a adus programul de austeritate Ucrainei, de exemplu, nu ar trebui să uite um, de, să nu uite aceste uh, aspecte. Aș dori să mă adresez Comisiei ICDC-ului pentru că eu nu înțeleg cum are loc colaborarea între aceste instituții. Nu am înțeles cine a lansat acest plan consolidat de acțiune anul trecut. V-ați referit la un plan de acțiune din urmă cu 5 ani și după aceea ați, ați amintit un plan de acțiune de anul trecut și aș dori să știu cum funcționează acesta și ce vă doriți din partea statelor uh, membre. Ni s-au spus lucruri despre activitățile Comisiei în cercetare, dar nu știu dacă noul plan de acțiune aduce la un loc toate uh, piesele puzzle-ului și Ana, cred că este vorba de o sumă de 12 miliarde de euro pe care va trebui să o plătim dacă nu vom face nimic. Deci doresc să întreb Comisia dacă s-a implicat în acest plan. Și apoi, dacă avem un plan de acțiune, oare nu am avea nevoie de un mecanism de coordonare? Deci să nu avem instituții care să emite un plan care să nu se bucură de niciun fel de finanțare. Deci cum va fi finanțat acest plan, cum va fi monitorizat. Deci discutăm despre un plan coerent pentru toată regiunea europeană și se bazează pe o finanțare concretă. Îți mulțumesc, uh, Linda. Acum are cuvântul de mose. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să vă mulțumesc și pentru prezentările de astăzi. Cred că am uh, înțeles gravitatea situației și cu toții ar trebui să cerem să existe mai multe acțiuni în acest domeniu. Eu aș avea câteva întrebări. Cred că este foarte dificil, într-adevăr, ce am putea să facem mai mult decât facem astăzi. Dreptul mare, aș dori să întreb Comisia. Dumneavoastră ați menționat o serie de inițiative pe care le-ați luat la nivel european în domeniul cercetării, v-ați referit și la alt, alte tipuri de inițiative. Ne puteți da oare o prognoză pe baza acțiunilor luate, o reducere importantă a oamenilor uh, infectați cu tuberculoză rezistentă la medicamente. Apoi, din partea Organizației Mondiale a Sănătății și din partea domnului Sprenger, aș dori să întreb, uh, considerați uh, cât timp este nevoie pentru a Uh, reveni la investi- investițiile anterioare în acest domeniu. Vom avea nevoie de 2 ani, de 3 ani, de 10 ani. Vă mulțumesc pentru veștile îngrijorătoare pe care ni le-ați adus uh, astăzi. Îți mulțumesc, Cristel. Colegul Danescu are acum cuvântul și apoi uh, Judith Merkis. Uh, as the World Health Organization... Vă mulțumesc. Așa cum demonstrează um, planul de acțiune a Organizației Mondiale a Sănătății, avem nevoie de o acțiune în Uniunea Europeană și globul, uh, fondul global care combate mal, maler, malaria și tuberculoza pune la dispoziție fonduri pentru combaterea tuberculozei în România. Și după cum am spus până acum, uh, globul, acest fond global a fost nevoit să suspendeze, să suspende noi, la, noi fonduri până anul 2013. Deci România se va confrunta cu o situație dificilă. Și nu va mai putea combate la fel de bine tuberculoza rezistentă la medicamente. Ce aș dori să întreb Comisia este cum se gândește să asiste state care se confruntă cu aceste probleme de finanțare și care sunt uh, perspectivele re, uh, revenirii la aceste linii de finanțare. Mulțumesc, Judith Merkis. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru aceste prezentări interesante, interesante și care trag un semnal de alarmă. Eu sunt șocată să văd că propria mea țară um, se confruntă cu această problemă care și până la urmă este o, o boală legată de sărăcie și știm foarte bine că industria farmaceutică uh, nu este foarte bună în cercetările pe care le face în bolile legate de sărăcie. Mă întreb ce stimulente ar putea exista pentru această industrie să investească într-un lucru care nu le va aduce profituri foarte mari. În alte cuvinte, uh, am văzut că doar 15 uh, companii au, au studii de cercetare uh, a um, antibioticelor, a microbioticelor. Deci aș dori să știu cum am putea să uh, recurgem la stimulante în acest domeniu. Și se pare că există uh, statistici care nu sunt foarte bune uh, în domeniul antibioticelor. Situația este foarte greu de comparat pentru că în anumite state există eventual o, o folosire prea largă a antibioticelor, pe de altă parte situația este diferită în alte state, se prescriu mai puține antibiotice. Deci aș dori să vă întreb care este situația cu aceste statistici. Există, se poate face cu adevărat o comparație în Europa în legătură cu diferitele medicamente și diferitele uh, rețete prescrise? Vă mulțumesc! și doresc să întreb uh, cine uh, dorește să dea răspunsurile primul. Uh, Vă mulțumesc. Am să încerc să răspund la întrebări în ordinea în care au fost puse. În ce privește costurile implicate de tuberculoza care rezistă la medicamente, a fost estimat la 15.000 de euro pentru o perioadă de 2 ani pentru persoane care au trebuit să fie spitalizate timp de minim 3 luni nu se întâmplă tot timpul. Astfel, durata spitalizării poate să fie mai lungă, deoarece nu au uh, reacționat la tratament, ceea ce înseamnă că se poate ajunge și la costuri de 20.000 de euro pe pacient. Deci e vorba despre niște sume mari. Și așa cum v-am spus în timpul prezentării, s-a făcut acest calcul că dacă am investit 5 miliarde de euro am avea un profit uh, de 7 miliarde. Ori, dacă nu facem niciun efort, ne-ar costa 12 miliarde din cauza tuturor consecințelor care ar deriva din uh, lipsa de acțiune. Privitor la colaborarea dintre noi și ECDC, vecinul meu poate să vă spună mai multe. E vorba despre un mecanism de monitorizare uh, pe care îl gestionăm împreună, dar bineînțeles că nu există suprapuneri. Putem să facem acest lucru într-un mod foarte inteligent și bine coordonat. Pentru a răspunde la legătura dintre criza economică și creșterea num numărului de cazuri de tuberculoză, în, uh, mai ales în anii 90, după prăbușirea comunismului, cred că pe acest grafic vedeți foarte bine legătura direct proporțională dintre uh, prăbușirea uh, sistemelor de îngrijire de sănătate și de deteriorarea condițiilor socioeconomice și creșterea exponențială a numărului de cazuri de tuberculoză. Sunt personal îngrijorat de toate aceste măsuri drastice care afectează sistemul de asigurări uh, sociale. Pentru că de multe ori nu ne gândim pe termen lung la consecințe. Nu se ține cont de costurile pe termen lung a anumitor măsuri care sunt aplicate acum din motive de austeritate bugetară. Acum, în ce privește planul de acțiune, el include mai multe tipuri de măsuri, de la îmbunătățirea diagnosticării, uh, aplicarea unor noi metode de diagnosticare, pentru ca cazurile potențiale să fie identificate mult mai repede, să economisim bani pentru fiecare test de depistare, dar datorită acestei noi generații de teste vom putea să identificăm mai repede cazurile potențiale de tuberculoză. Da, putem să intrăm în detalii dacă vă doriți. Și colaborăm cu țările ca să ne asigurăm că toate aceste măsuri foarte precise, foarte detaliate sunt chiar um, implementate, dar uh, rămâne problema spinoasă a finanțării. Și modificările cu finanțarea de la fondul global, da, pun probleme. A vorbit și uh, Europa, europarlamentarul din România. Sunt țări care vor rămâne fără finanțare. E atât de păcat. Se ajunge la rezultate notabile și după aceea, din cauza unor uh, impedimente de natură birocratică, se oprește tot și regresezi. În ce privește uh, profitul, randamentul investiției, dar nu e nevoie de foarte mult timp. Noi am calculat că implementarea planului de acțiune pe perioada 2011-2015 ne-ar permite să ajungem la 250.000 de cazuri de tuberculoză diagnosticate, pentru că am spus că e foarte important ca acești oameni să fie diagnosticați cu tuberculoză, pentru că am putea să pierdem din vedere bolnavi și am salva 120.000 de vieți. Vă dați seama, e vorba despre un randament remarcabil al investițiilor pe care ne dorim să le facem. ar fi un succes pe care am putea să-l atribuim acestui plan de acțiune, în măsura în care el va fi cu adevărat pus în aplicare. Pentru că este evident cum uh, ar evolua situația dacă nu am face nimic. Cred că doar atât vreau să spun. Mulțumesc, domnule Bertoloni. Și acum dau cuvântul reprezentantului Comisiei. Vă rog, domnule Ryan. Vă mulțumesc frumos pentru întrebările adresate. Dacă statele membre iau tuberculoza în serios, n-au de ales. Pentru că tuberculoza este o, o boală contagioasă care este acoperită de legislație. Din 1998 există legislație în vigoare despre bolile contagioase și tuberculoza este una dintre ele. Și nu este singura, pentru că am auzit despre uh, infecțiile uh, nozocomiale și de um, rezistența la microbiocide. Și avem un sistem uh, legislativ care obligă statele membre să notifice comisia de fiecare dată când uh, au apar noi cazuri de tuberculoză sau de rezistență la tratamente. Iată prima observație pe care doream să o fac. Apoi, această legislație obligă statele membre să, să strângă date și să le comunice uh, ECDC-ului sub formă de statistici. Deci avem statistici pe care le putem compara și încercăm să avem statistici de o calitate din ce în ce mai bună. Acum, în ce privește situația cu fondul global, anul trecut Comisia a citit un raport de audit al unui panel de înalt nivel care a confirmat faptul că măsurile finanțate uh, până în prezent au permis uh, efectuarea de progrese și s-a vorbit și despre cazurile de fraudă. Noi am adresat niște recomandări acestui panel și comisia s-a angajat să um, a trimită, să financeze acest fond global cu uh, uh, 300 de milioane de euro. Deci, și suntem uh, foarte serioși, ne vom respecta angajamentul. În ce privește uh, situația din România și politica de coeziune și finanțarea pentru sistemul de îngrijire de sănătate pentru perioada 2007-2013, pot să vă spun că am avut o sumă totală de 147 de milioane de euro. Și acești bani au fost uh, puși la dispoziția României și uh, în domeniul sănătății și deci și pentru a lupta împotriva tuberculozei. Acum, ce privește legătura dintre uh, Comisie, OMS și ECDC. Există declarația de la Moscova care a dus la stabilirea unor foi de parcurs pe teme de securitate în domeniul sănătății. Și avem o întâlnire anuală cu OMS-ul pentru a fixa obiectivele pentru fiecare an în parte și, în general, pentru anul următor. Deci, vedeți că acțiunile Comisiei în domeniul sănătății publice sunt strâns legate de acțiunile întreprinse de OMS. E vorba și de strângerea de date în vederea stabilirii de statistici pentru întreaga regiune europeană, statistici care nu sunt destinate numai uh, Centrului European de Control și Prevenirea Bolilor, ci și OMS-ului. Ați mai pus o întrebare despre resursele financiare disponibile Planul de acțiune ale CDC este destinat statelor membre și există niște o finanțare a acestui plan de acțiune, dar există și programe relevante care pot fi folosite pentru lupta împotriva tuberculozei, că e vorba despre programe de cercetare și altele. Și atunci când ai un plan de acțiune, o strategie la, la nivel european, poți să te folosești de uh, diferitele instrumente disponibile. Apoi, există și comunicarea Comisiei în ce privește lupta împotriva afecțiunilor uh, care devin rezistente la tratamente și uh, rezistente la microbiocide. E adevărat că acolo încă nu există un segment de finanțare, Dar programul EMI sau programele de cercetare vor putea apoi să fie puse la contribuție pentru a obține finanțările necesare. Vă mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Și acum îi dau din nou cuvântul domnului Sprenger în numele ECDC. Mulțumesc foarte mult! În primul rând, este de competența statelor membre să combată tuberculoza. Am vizitat mai multe țări, ca Lituania sau România, și sunt foarte îngrijorat. Ceea ce contează în combaterea tuberculozei este existența unui lanț uh, care să funcționeze. Întregul sistem de sănătate trebuie să funcționeze. Trebuie să existe posibilitatea de preluare, diagnosticare și tratare a cazurilor. De exemplu, în Lituania, 20% din cazurile de tuberculoză sunt rezistente la medicamente. Deci, Uh, sunt foarte costisitoare din punct de vedere al tratamentelor și nu știu dacă uh, sunt la curent chiar cu toate cazurile. De asemenea, am fost în România și uh, acolo se pune întrebarea dacă dispun de suficiente fonduri pentru a acoperi medicamentele pentru copii. Asta ca să fiu foarte clar, pentru că a fost șocant să văd ce se întâmplă. Cu toate aceste măsuri de austeritate, sper că statele vor putea în continuare să își permită medicamentele de bază. Nu sunt un politician, dar pentru mine asta este o preocupare de bază. Și m-aș întoarce și la întrebarea doamnei Mechis. Este important să există un mod standardizat de testare a rezistenței la medicamente. Am auzit uh, poveștile din India unde există o rezistență totală uh, și nu există o definiție uniformă. Se spune că dacă există șase medicamente pentru o anumită boală și uh, uh persoana respectivă este rezistentă la toate șase, atunci înseamnă că are o rezistență la medicamente. Dacă există 12 medicamente, atunci se testează 12 medicamente. În orice caz, cred că este nevoie să dispunem de metode comparabile. Uh, Cred că în Europa așa și este cazul și este clar că ne confruntăm cu o situație alarmantă, însă trebuie să fim mai atenți la asta. Și m-am bucurat să remarc inițiativa legată de dezvoltarea de vaccinuri. Există în prezent un vaccin împotriva tuberculozei, dar care nu este foarte eficient. Mă întorc către colegul de la OMS pentru a-l întreba dacă pot să spun asta. În orice caz, uh, se investesc foarte mulți bani pentru dezvoltarea unui vaccin mai eficient împotriva tuberculozei și să sperăm că rezultatul va fi unul pozitiv. Peste câți ani? 5, 10? Thank you very much, Mr. Sprenger. Mulțumesc foarte mult, domnule Sprenger. Mulțumim uh, tuturor pentru participare, mulțumesc și comisiei, uh, mulțumesc uh, OMS și ECDC. Și acum trecem la următorul nostru punct de pe ordinea de zi, ultimul de altfel, dar înainte de asta vom aștepta câteva secunde pentru uh, a ne lua la revedere de la invitație. So, kommen wir zum letzten Tagesordnungspunkt. Am ajuns la ultimul punct de pe ordinea de zi de astăzi, protecția animalelor în timpul transportului. Trebuie să redactăm un aviz pentru Comisia Agri. Raportarea pentru aviz din partea comisiei noastre este colega noastră Liotard și dau dumneavoastră acum cuvântul. Vă rog. Uh, ik zal het niet te lang maken, want we hebben al denk ik een hele... Vă mulțumesc, voi fi foarte concisă. Cred că am avut o zi foarte lungă astăzi, deci uh, voi încerca să fiu cât mai concisă. Um, am avut la dispoziție o singură pagină pentru acest aviz și sper că înțelegeți că este vorba doar de un, un punct de plecare și aș dori să fac un apel în sensul transmiterii Uh, Comisiei și statelor membre unui mesaj foarte puternic din partea Parlamentului European, în sensul că situația cu transportul animalelor în Europa nu mai poate continua așa cum este ea astăzi. Se înregistrează foarte multe răniri a, a animalelor în decursul uh, transportul, uh, transportului și nu se pune accentul pe bunăstarea animalelor, ci pe viteza transportului și profiturile care trebuie obținute. Și această situație trebuie să se modifice, trebuie să luăm atitudine în fața acestei situații. Unele puncte pe care le putem prelua sunt următoarele. Este vorba de revizuirea uh, duratei de transport. Trebuie să există o, o durată de transport maximă de 8 ore și știm foarte bine există o campanie civilă care a adunat uh, mai, mai mult de un milion de, de semnături și trebuie să amintim acest lucru în declarația noastră. Și apoi m-am referit și la alte aspecte, um, durata mai scurtă de transport pentru animalele care sunt transportate pentru a fi sacrificate, controle mai severe, o mai bună colaborare între statele membre. După părerea mea, um, inspecțiile mai dese ar fi în beneficiul bunăstării animalelor um, vehiculele de transport ar trebui să beneficieze de condiții mai bune din punct de vedere al uh, temperaturii, ventilației și așa mai departe. Deci trebuie să fim foarte atenți cu ce formulări vom găsi până la urmă și cred de asemenea că sacrificarea unui animal trebuie să aibă loc cât mai aproape de locul unde a fost uh, crescut animalul uh, respectiv. Uh, trans, transportul unor carcase ar ajuta la combaterea efectelor negative asupra mediului înconjurător și ar trebui să ținem seama de dovezile științifice rezultate din studiile făcute de EFSA. Și toate aceste dovezi științifice nu, nu sunt reflectate în cadrul legislativ existent în acest moment. Am numit uh, câteva exemple în acest uh, proiect de aviz. Mă refer la recomandările făcute pentru cai, de exemplu, dar uh, există și alte specii de animale pentru care situația transportului ar putea să fie îmbunătățită. Și în cele din urmă cer comisiei să ne facă o, o propunere pentru înlocuirea directivei din anul 2005 și să nu tot uh, folosească această tactică de amânare recurgând la analiză de impact. Știm foarte bine cum am putea îmbunătăți această directivă și vă mulțumesc pentru toate remarcile și toate sugestiile pe care le veți face. Vă mulțumesc, domnul Jorgensen, are acum cuvântul. Uh, mulțumesc, foarte mult. Doresc să mulțumesc doamnei raportori Este un uh, raport foarte bun și sunt de acord cu tot ce s-a scris acolo. Am câteva sugestii de îmbunătățire. În primul rând, sigur că m-am bucurat să văd că ați inclus și sugestii de reducere a timpului de transport Eu însumi am uh, inițiat uh, o campanie pe internet care acum se bucură de peste un milion de semnături. Uh, nu aș putut să fac asta singur, sigur că m-am bucurat de ajutorul multor colegi din multe țări și de ajutorul multor organizații de protecție a animalelor. Însă un milion de semnături chiar pe internet nu este ușor de obținut. Este o misiune dificilă și putem face asta numai dacă avem un mesaj care poate fi sprijinit. Această petiție este pentru mine un semn că populația europeană își dorește o schimbare în acest domeniu. Și din fericire se pare că avem majoritate și în Parlament, avem o majoritate pentru o declarație scrisă pe această temă, deci lucrurile arată bine. Sunt de acord de asemenea, doamne Liotar, atunci când spuneți că nu e vorba numai de probleme de protecție și de bunăstare a animalelor, este vorba și de probleme legate de uh, răspândirea bolilor. Veterinarii, veterinarii mi-au spus că dacă nu se reduce transportul de animale vii, nu vom reuși să scădem uh, transmiterea bolilor. Uh, de asemenea, din punct de vedere al siguranței alimentare, nu știu dacă v-ați referit deja la asta, dar când se transportă animale care trec prin uh, momente de stres, acest lucru afectează calitatea cărnii. Așadar, avem de-a face și cu o problemă de calitate și de siguranță a alimentelor atunci când avem de-a face cu un transport uh, îndelungat de animale. În plus, se adaugă și emisiile de dioxid de carbon. Din 2005 până în prezent, numărul de porci care au fost transportați a crescut cu 70%. Deci uh, transportul transfrontalier al acestor animale pur și simplu a explodat. Așadar, dispunem de argumente foarte bune pentru a ne sprijini um, ideile dacă ne uităm la ce a făcut Comisia în acest domeniu în ultimii șapte ani, suntem foarte dezamăgiți. Responsabilul de acest subiect în legis pentru legislația anterioară mi-a spus că nu era mulțumit de legislație, dar m-a asigurat că, acum șapte ani, da, m-a asigurat că se vor pregăti noi acte legislative. Și asta nu s-a întâmplat. Apoi, noua comisară care l-a înlocuit uh, a venit în fața noastră în Parlament și am întrebat-o personal, vă veți referi la acest dosar? Veți face o propunere? Și mi-a spus da și nu s-a întâmplat nimic. Deci am avut două, doi comisari care au promis acestui Parlament că vor avea inițiative legislative în acest domeniu și nu s-a întâmplat nimic. Este o rușine. În același timp, am avut suficient timp la dispoziție pentru a ne construi un caz. Uh, acum 6-7 ani nu sunt sigur că am fi avut o majoritate. Și acum avem. Deci este și un punct pozitiv și ar trebui să continuăm să facem presiune asupra Comisiei. Mulțumesc! Vă mulțumesc. În, numul, în numele grupului politic ALDE are cuvântul domnul Simoni. Eh, că Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu ce a spus doamna raportor și domnul Jorgensen. Comisia a făcut această comunicare despre impactul uh, condițiilor în care sunt transportate animalele, dar există anumite lacune. Vreau să spun că în comunicarea Comisiei se bazează pe date care nu mi se par suficiente. Nu sunt suficiente pentru a putea analiza în mod clar această problemă. De exemplu, nu se vorbește despre transportul uh, uh, păsărilor, de curte, curci, găini, rațe. Mai sunt încă multe probleme uh, pentru bunăstarea animalelor atunci când acestea sunt transportate. Și EFSA consideră că regulamentul nu ține cont nici măcar de ultimele uh, avansări în domeniul științific. Uh, în ce privește uh, durata maximă a transportului și în ce privește dimensiunea cuștilor, de exemplu, de transport pentru uh, păsări sau chiar și pentru animalele mai mari. Comisia spune că nu vrea să modifice regulamentul, dar afirmă că ar trebui să, ca acesta să fie aplicat în mod mai strict și se ivește problema controalelor. Uh, biroul veterinar a identificat nenumărate irregularități în statele membre, mai ales în ce privește uh, folosirea unor vehicule uh, neadecvate și faptul că, de fapt, nu se fac atât de multe inspecții veterinare pe cât ar trebui pentru condițiile de transport. E adevărat că durata transportului trebuie să fie redusă, așa cum a spus și doamna raportor. Și există o majoritate a, uh, în Parlament uh, pentru această rezoluție votată pe 15 martie și uh, nu trebuie să uităm nici petiția lansată de domnul Jorgensen, care a fost semnată de un milion de cetățeni din Uniunea Europeană. Oricum, atunci când uh, ne uităm la statistici, vedem că 32% dintre transporturile de animale durează mai mult de 8 ore. Dacă am reduce durata acestor transporturi, s-ar ajunge la niște economii. Pentru că chiar comisia, în tabelul numărul 5, face niște calcule și se vede că pentru fiecare oră de transport se cheltuie 800 de euro. Deci dacă am avea un transport care durează mai puțin, am face economii. Și ar fi și mai ușor de controlat aceste transporturi mai scurte. Eu sunt vegetarian, dar dacă avem transporturi care durează mai puțin de 8 ore, avem și garanții mai mari de a avea o carne de mai bună calitate și mai multă siguranță pentru produsele alimentare pe bază de carne. Biroul um, veterinar nu are decât 5 inspectori care se ocupă de monitorizarea aplicării regulamentului în cele 27 de state membre. Deci eu cred că dacă reușim să reducem durata transportelor, i-am ajutat și pe acești inspectori, pentru că controlele lor ar fi mult mai eficiente. Cred așadar că, având în vedere raportul nostru și uh, ce spun cercetătorii, Comisia ar trebui să respecte dorința Parlamentului și a cetățenilor europeni și ar trebui să modifice acest regulament și să spună că transportul nu poate să dureze mai mult de 8 ore. Vă mulțumesc! Acum la cuvântul Julie Carling în numele grupului ECR. Eu? Mulțumesc. Domnule președinte, am rămas puțin în sală și cu toții cred că suntem deja convertiți, ca să spun așa. Dar vreau să mulțumesc din suflet doamnei raportor, care a bătut un record, a redactat un aviz scurt și la obiect. Cred că ar trebui să servească de model și altor colegi. Eu însă aș insista asupra anumitor aspecte, mai ales în ce privește transportul cailor. Am și eu un hobby. Și în plus, cred că trebuie să existe o discuție serioasă despre cât este de sustenabil să transporti animale pe distanțe atât de lungi. Fiind vorba aici de distribuția geografică a abatoarelor, recent uh, am auzit uh, de ideea unor abatoare mobile, dar nu am reușit să ajungem la niciun fel de înțelegere în această privință. Și atunci ajungem la aceste animale care sunt transportate cu orele pentru apoi a fi sacrificate. Deci mi-aș dori ca acest aspect să aibă mai multă pondere în aviz. Vreau să spun câteva cuvinte despre această campanie. Uh, și vreau să-i mulțumesc personal. Când am discutat cu colegii care au semnat pentru această campanie și chiar când discut cu reprezentanții industriei, ni se spune că toți șoferii respectă regulile. Dar știm că nu este adevărat. Eu cred că există o, o, un asentiment totuși în ce privește reducerea duratei transportului, dacă nu neapărat o înțelegere, o majoritate pentru această durată maximă de 8 ore. Mulțumesc. Acum Pilar Ayuso este ultima uh, colegă care a cerut cuvântul. Președinte, eu quiero, în primul lugar... Vă mulțumesc, doamna președintă. În primul rând, aș dori să o felicit pe doamna Liotard pentru acest raport atât de concis și clar în același timp. Desigur, dacă am întrebat uh, orice cetățean dacă își dorește bunăstarea animalelor, răspunsul ar fi da. Dacă vehiculele au condiții tehnice mai bune, temperatura este optimă și așa mai departe, bunăstarea animalelor va fi uh, garantată atât pentru animale cât și pentru oameni. Cu cât uh, o călătorie este mai scurtă, cu atât este mai bine. Uh, Vă uh, întrebați pe oricine care a trebuit să meargă cu o companie aeriană low cost dacă preferă o călătorie de o oră sau de trei ore. Răspunsul este unul logic, o călătorie mai scurtă. Deci situația trebuie să fie îmbunătățită. Dar ar trebui să discutăm uh, acest subiect într-un context uh, precis. În Uniunea Europeană există o legislație din punctul de vedere al bunăstării animalelor care este cea mai strictă uh, pe planetă. Din momentul în care am pus în aplicare această legislație, costurile pentru transport au crescut cu 25%. EFSA afirmă că condițiile de transport sunt, mai, uh, sunt un factor mai important decât lungimea călătoriei. Comisia nu-și dorește modificarea regulamentului. Am uh, discutat despre pierderea de competitivitate a sectorului nostru de creștere de animale în comparație cu uh, aceste sectoare din state terțe. Trebuie să discutăm și despre animalele care sunt transportate pentru a fi sacrificate sau sunt transportate pentru a fi crescute pur și simplu în alte locuri. Inspecțiile trebuie să fie făcute pentru uh, transporturile în cadrul Uniunii Europene, dar și pentru uh, transporturile care vin din exteriorul Uniunii Europene, care nu uh, Uh, respectă niciun fel de standarde. Aceleași uh, standarde ar trebui să fie uh, respectate și în exteriorul Uniunii Europene. Deci trebuie să vedem care este situația generală, să găsim o soluție care să fie benefică atât uh, animalelor, dar și pentru sectorul economic respectiv. Vă mulțumesc. Doresc să dau cuvântul acum Comisiei și poate ne explică de ce și-a încălcat de mai multe ori promisia făcută și de ce nu a prezentat Parlamentului nici o propunere din acest punct de vedere. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Din păcate nu o să vă pot da vești bune, pentru că știți foarte bine care este linia comisiei, ați citit raportul din câte înțeleg. Comisia consideră că nu este oportun să redeschidem dezbaterile cu privire la uh, regulamentul legat de transportul animalelor. În ceea ce privește perioada de 8 ore, această idee există de foarte multă vreme. Eu lucrez la comisie de 12 ani și am tot auzit această solicitare. În același timp însă nu există o bază științifică în favoarea acestor 8 ore. Cred că ultima intervenție pe care am ascultat-o este mai apropiată de datele științifice. Oamenii de știință consideră că nu durata este atât un factor determinant, cât condițiile în care se efectuează transportul. Ca urmare, dacă vrem să respectăm condițiile științifice, trebuie să privim bunăstarea animalelor ca un aspect global și să nu ne centrăm pe o singură dimensiune. De aceea, uh, linia de acțiune a Comisiei este de a se asigura că regulamentul oferă niște condiții multiple, pentru că nu e vorba numai de durata de transport, e vorba și de spațiu, de vehiculele de transport, de capacitatea animalelor de a suporta un transport și tot acest ansamblu contribuie la bunăstarea animalelor în general și nu numai durata. Este adevărat că și durata are o importanță, pentru că cu cât transportul este mai lung, cu atât poate avea un caracter critic, uh, Uh, pot exista factori care uh, pot fi problematici pentru bunăstarea animalelor atunci când transportul este mai lung și Comisia este conștientă că în regulament se face o diferență între transporturile care depășesc o durată de 8 ore și cele care sunt sub 8 ore, totuși, bunăstarea ține de managementul unor parametri globali iar regulamentul introduce și obligația de formare a șoferilor, care este și mai importantă decât elementele tehnice în sine, pentru că avem de-a face cu capacitatea variabilă a șoferilor de a gestiona aceste condiții de transport și această capacitate determină mm, calitatea sau lipsa de calitate a transportului. Comisia consideră că implementarea reglementărilor existente este fundamentală și de aceea prioritatea pentru noi este această implementare. Raportul vorbește de mai multe acțiuni în acest sens. Una din intervenții a spus că FVO are numai 5 sau 6 inspec- inspectori. Trebuie să înțelegem însă că acest birou nu are ca misiune să controleze transporturile. Se face o confuzie. Sigur că dacă ar exista numai 5 sau 6 inspectori care să controleze toate transporturile de animale din Europa, e clar că misiunea lor ar fi ineficientă. Misiunea acestui birou veterinar și pentru alimente este să facă un audit al sistemului existent în acest audit există o viziune globală de verificare dacă statele membre au implementat măsuri sistematice de formare, de informare, de dezvoltare de mijloace pentru realizarea controalelor. Dar vă reamintesc că controalele țin de competența statelor membre și nu a Comisiei, iar noi avem ca obiectiv să punem în aplicare toate mijloacele disponibile, nu numai cele obligatorii cum sunt inspecțiile sau procedurile de încălcare pe care Comisia este gata să le utilizeze, dar și misiuni de asistență, de platforme de discuții, care să asigură o mai bună înțelegere a cerințelor tehnice, o mai bună cunoaștere și o mai bună difuzare a bunelor practici care există asigurându-se în același timp și implementarea unor linii, uh, linii directoare, unor orientări atunci când avem de-a face cu dificultăți de interpretare și de înțelegere. De asemenea, trebuie să fim conștienți că Comisia a publicat recent o strategie privind bunăstarea animalelor, unde se prezintă această filozofie de dezvoltare a unui sistem de sprijin. Știu că nu acesta este subiectul nostru de astăzi, dar găsim acolo o viziune mai globală prin care operatorii trebuie să devină ei înșiși responsabili și să dezvolte niște tehnici prin care să gestioneze mai bine această dimensiune. Iată abordarea comisiei, o abordare pe termen lung, care este poate mai complexă și nu oferă niște rezultate imediate, cum ar oferi o interdicție. Însă, ni se pare că această abordare este mult mai productivă în raport cu obiectivele pe care le urmărim. Vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Acum doresc să-i dau din nou cuvântul doamnei raportor și apoi are cuvântul din nou domnul Jorgensen. Vă mulțumesc pentru contribuțiile dumneavoastră. Am, am ascultat cu atenție toți colegii care au luat cuvântul și aștept cu nerăbdare amendamentele dumneavoastră în legătură cu punctele specifice la care v-ați referit, fie că este vorba de cai sau uh, de alte aspecte. Foarte pe scurt, o reacție la declarația reprezentantului Comisiei. Cred că această declarație este foarte semnificativă. Cred că vă dați seama că um, avem un regulament învechit deja de șapte ani și ați fi avut suficient timp la dispoziție pentru a uh, trece la uh, acțiuni um, durata transportului este prea mare pentru, uh, cet- pentru cetățenii europeni. Este prea mare și pentru uh, membrii Parlamentului European. Deci uh, cetățenii europeni și Parlamentul European vă, transmite, vă transmit un mesaj foarte clar și eu aș fi crezut că Comisia răspunde la acest uh, mesaj, reducând durata de transport și revizuind regulamentul respectiv nu s-a acordat niciun fel de atenție îmbunătățirii dovezilor științifice în legătură cu bunăstarea animalelor și cred că acest lucru este unul greșit. Agenția noastră, EFSA, a scris un raport despre această temă și acest raport ar trebui să fie uh, o dovadă relevantă în sensul necesității revizuirii regulamentului. Cred că este o, o, un scandal lucrurile afirmate de dumneavoastră astăzi aici. Mulțum, mulțumim, Dan Jorgensen. Sunt de acord cu cele spuse de doamna raportor acum și aș dori să adaug următorul lucru. Unele probleme legate de punerea în aplicare ar fi putut fi simplificate dacă legislația ar fi fost mai simplă. Un motiv pentru care este atât de dificil să controlezi situația uh, și este dificil pentru transportatori să respecte regulamentul se referă la Uh, regulile care preved descărcarea animalelor din vehicul, reîncărcarea lor și așa mai departe. Deci dacă am reduce durata de transport, situația ar fi mult mai ușor de controlat și regulamentul ar fi mult mai ușor de pus în aplicare. Nu doresc să mă refer aici la toate uh, argumentele tehnice amintite de comisie, deși aș avea foarte multe contraargumente, pentru toate afirmațiile Comisiei și să aud Comisia spunând că nu există niciun fel de dovezi științifice că durata transportului are uh, vreo importanță, da, m-am rămas fără cuvinte. Nu am discutat cu niciun profesionist din acest domeniu care să fi, să fi, să fi afirmat acest lucru. Însă, am o întrebare adresată Comisiei. Doi comisari au afirmat și voi găsi, dacă doriți, procesele verbale a celor ședințe. Deci, doi comisari au spus că își doresc revizuirea legislației și aș întreba comisia ce s-a, ce s-a schimbat, pentru că acum, dintr-o dată, nu mai considerați că este nevoie uh, de această revizuire. Mulțumim și domnului Jorgensen, domnul președinte. Am ajuns la sfârșitul dezbaterii noastre și trebuie să spun că mm, Comisia s-a prezentat foarte, într-un mod foarte interesant astăzi în fața noastră. Pe mine nu m-a interesat uh, protecția animalelor până acum, dar vă, vă pot promite că mă va interesa de acum înainte și uh, puteți să râdeți. Uh, mie nu mi se pare atât de distractivă situația, dar pot să spun că cei care au colectat aceste un milion de semnători sunt invitați din inimă să uh, treacă la această de la 1 aprilie la inițiativa cetățenilor europeni și să uh, vă ceară dumneavoastră să veniți în fața uh, dumnealor, uh, dum, să vină în fața acestei inițiativă. și uh, cred că mai aveți de răspuns la o întrebare înainte de a încheia ședința. Oui, je, <coughs> en ce qui concerne les, les engagements... În ce privește angajamentele pe care și le-au luat comisarii precedenți, eu nu mi-aduc aminte precis, dar cred că uneori se comit confuzii. Un comisar uh, deține un portofoliu, dar trebuie să nu uitați faptul că toate deciziile se iau de către colegiul comisarilor și pot să existe arbitraje atunci când se iau aceste decizii. Un comisar poate să-și dorească el uh, individual să facă ceva, dar apoi urmează discuțiile interne și trebuie să înțelegeți că avizele științifice sunt luate în calcul atunci când se fac evaluările de impact, dar sunt și alte considerente pe care comisia le ia în calcul. Ca de exemplu, raționamentele de natură economică. Și rezultatele arbitrajului pot să fie diferite. Asta nu înseamnă că comisia n-a făcut nimic timp de șapte ani. Nu este adevărat, pentru că a existat o muncă de reflexie, dar asta nu s-a tradus printr-o inițiativă legislativă. Asta nu înseamnă că chiar nu am făcut nimic. Dar e adevărat că nu am ajuns la concluzia că trebuie să revizuim legislația. Vă mulțumesc. Uh, această discuție m-a motivat personal foarte mult și sunt sigur că ne vom revedea. Suspendăm ședința de astăzi și ne revedem mâine la ora 10. Vă mulțumesc pentru participare.